Okay. Uh, welcome back. We will now continue this meeting. Am revenit, continuăm întâlnirea noastră. Acum începe audierea comună a comisiilor FAM și LIBE. Mă bucur să-l am alături de mine pe domnul uh, Aguilar. Mă bucur că prezidăm împreună această audiere. Acest fapt este uh, important. E bine că aceste comisii au cooperat pentru această audiere. Îi voi da cuvântul direct domnului Aguilar acum pentru a ne spune câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Gustafson, și eu mă bucur, sunt încântată de faptul că prezidăm împreună această această audiere. Este o audiere publică, comună, pentru uh, strategia uh, de integrare a romilor, cadrul de integrare al romilor, care uh, are importanță majoră pentru ambele comisii pe care le reprezentăm. Până la urmă, exprimăm un angajament uh, permanent pentru această dimensiune a um, ideii Unii Europene de integrare a tuturor uh, cetățenilor săi, egalitate în fața legii. Până la urmă, încercăm să eliminăm uh, barierele din calea egalității. E o sarcină uh, foarte grea, pentru că vorbim de o poveste care pare a fi uh, fără sfârșit. Mm, mă bucur să vă urez bun venit tuturor în numele celor două comisii, LIVE și FAM și să vă reamintesc că aceasta este o ocazie să ascultăm ce au de spus oaspeții noștri în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest moment, în legătură cu implementarea cadrului european uh, cu privire la strategiile naționale pentru uh, integrarea uh, romilor. Cadrul european și strategiile naționale reprezintă un răspuns la o situație care a rămas oarecum ignorată pentru prea mult timp. Este vorba de situația romilor, de discriminarea romilor, subiect care nu a fost suficient de vizibil adesea uh, la nivelul Europei. Practic, uh, ne asumăm o sarcină să dăm vizibilitate acestui uh, subiect. E o luptă pe care o purtăm noi, Parlamentul European, uh, fapt marcat și de o rezoluție dată de Parlamentul European în decembrie anul trecut, uh, care a presupus recomandări clare pentru statele membre și care a solicitat uh, eliminarea segregării speciale, a evacuărilor forțate, a situației de lipsire de adăpost a romilor în Europa. Am solicitat statelor membre să ofere un răspuns adecvat excluziunii romilor, să pună în aplicare măsuri care se regăsesc în strategiile naționale pentru integrarea romilor. Am uh, discutat cu reprezentanții uh, romilor uh, care trebuie să fie implicați în gestionarea proiectelor care le afectează comunitățile. Și pentru asta trebuie să folosim toate resursele disponibile la nivelul Uniunii Europene. Iar la final pot să vă spun că la un an după evaluarea strategiilor naționale, considerăm că e timpul să evaluăm uh, rezultatele tangibile ale acestui cadru european uh, și al progresului care a fost obținut în fiecare stat membru în parte, pentru a ne gândi uh, de ce mai avem nevoie de acum înainte, ce mai trebuie făcut la nivel european, pentru a ne asigura că drepturile fundamentale ale romilor vor fi respectate în totalitate în Uniunea Europeană. Așadar, vă mulțumim de pe acum dumneavoastră, oaspeților noștri, care vă veți exprima aici și înțeleg că primul punct pentru a marca deschiderea uh, discuției va fi uh, marcat de prezentarea raportoarei uh, uh din partea Comisiei FEM pe acest subiect, doamna Livia Iaroca. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Doamne și domnule, aș dori să urez tuturor uh, bun venit. Aș dori să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. E o întâlnire foarte importantă pentru că uh, vom uh, asista la mărturii din partea unor martori romi și neromi în legătură cu ceea ce se întâmplă în Europa, în legătură cu implementarea acestor strategii. Mâine Vom pleca în misiune pentru a vizita Ungaria și Croația. Um, este vorba despre o uh, misiune de uh, a um, analiza lucrurile la fața locului. Vom vizita și o așezare a romilor pentru prima dată în istoria Parlamentului uh, European. Parlamentul European s-a angajat să implice statele membre, Comisia, ONG-urile și trebuie să vedem uh, ce s-a făcut, cât de departe s-a ajuns uh, cu implementarea strategiilor și ce sarcini uh, mai rămân de îndeplinit pentru fiecare dintre actorii implicați. Pentru a înțelege mai bine situația, am invitat de asemenea și experți și reprezentanți ai ONG-urilor care sunt activi pe teren pentru a ne spune cum stau lucrurile, care sunt cele mai uh, recente evoluții în ceea ce privește planurile naționale de acțiune, care sunt progresele care au fost constatate la fața locului și uh, uh, cum evaluează aceste măsuri membrii grupurilor țintă. Avem reprezentanți din partea uh, statelor membre, mai ales din partea uh, Ungariei prezenți aici în sală, care mm, sperăm că ne vor putea furniza informații autentice, recente, din partea comunităților uh, locale, pentru a putea să avem exemple pentru temele pe care le vom discuta. Caracteristica cea mai importantă a raportului este cea care încearcă să identifice problemele. Uh, Totul a început ca un exercițiu critic, dar Parlamentul European dorește să ofere și recomandări. Asta spunem uh, și în uh, documentele Comisiei și uh, Consiliului. Acum trebuie însă să facem un pas înainte și să elaborăm un set solid de indicatori și un regim de control bazat pe acești uh, indicatori, care să transforme programele astfel încât ele să fie realmente uh, utile și să nu rămână doar foi de hârtie și cuvinte goale. Deci vorbim de efecte tangibile. Ca și uh, unguroaică pot să spun că uh, am experiență de prima mână în legătură cu aceste subiecte. Recent, uh, guvernul maghiar a încheiat acorduri cu ONG-urile care îi reprezintă pe rom și cu comunitățile rome și s-au stabilit anumite uh, măsuri uh, cuantificabile ca obiective. În strategiile din alte state membre această parte lipsește. Adesea statele membre uită de fonduri și de banii care sunt necesari pentru implementarea programelor. Adesea asistăm la situații în care vedem cum se uh, defalchează marile programe de uh, investiții și de dezvoltare care vizează ocuparea, uh, educația, reforma educației și așa mai departe uh, și nu vedem cum se integrează acest element al strategiei de luptă împotriva sărăciei în aceste planuri. Pentru anul acesta și pentru viitorul an, deocamdată n-am văzut să existe planuri uh, financiare statelor membre care să se axeze în mod tangibil pe problemele comunităților rome. A devenit uh, evident la nivelul uh, Comisiei faptul că implicarea ONG-urilor și a cetățenilor înșiși este foarte slabă. Așadar, principalul grup vizat nu este unul la care se ajunge, de fapt. Și adesea ONG-urile nu reprezintă așa cum trebuie uh, obiectivele uh, pe care și le doresc pentru ei uh, oamenii din aceste comunități. Sunt foarte puține foruri în care ONG-urile se pot face auzite. Astăzi însă ONG-urile pot să se exprime în cadrul acestui uh, for. Sunt uh, câteva ONG-uri uh, care reprezintă romii, care ne-au abordat pe noi și care ne-au ajutat să elaborăm programul pentru astăzi. Însă, în general, putem spune că ONG-urile se implică destul de slab în acest proces. În cele din urmă trebuie să spunem că avem o uh, hartă a crizei în Europa. Putem vedea Ungaria, Bulgaria, România, Slovacia uh, ca uh, apărând uh, ca centre de criză, însă mai există și uh, Portugalia, unde există ghetouri rurale și urbane care se pot regăsi pe această uh, hartă, uh, însă acestea nu se regăsesc uh, nicăieri în uh, planurile de acțiune naționale. Deci nu se încearcă abordarea acestor probleme uh, grave, uh, nu se abordează situația oamenilor care trăiesc uh, în sărăcie absolută în aceste așezări. Nu vedem să existe vreo acțiune uh, coordonată, uh, ci, uh, în cel mai bun caz, doar proiecte minore. Un ultim subiect la care aș dori să mă refer este următorul. Din câte văd eu, cadrele instituționale care au fost stabilite anul trecut nu dau rezultatele scontate. Evident, avem experți excelenți care lucrează în aceste instituții, însă punctele de contact naționale ar trebui să fie folosite și ele mai bine, ar trebui să funcționeze mai bine, ar trebui să se organizeze dezbateri și ar trebui uh, de asemenea subliniate practicile negative. Există programe însă ele nu dau rezultatele calitative necesare pentru uh, a aduce schimbări reale în viața oamenilor. Vă mulțumesc, cred că am profitat la maxim de timpul oferit în calitate de raportor, așa că mă opresc aici. Domnul președinte, uh, doamna Kinga Gonț are acum cuvântul din partea Comisiei Libe. Nu voi vorbi foarte mult, pentru că sarcina noastră astăzi este să-i ascultăm pe cei care ne pot oferi detalii cu privire la experiența pe care o au la fața locului pot să vă spun că, din câte văd eu, uh, cel mai mare succes în legătură cu aceste strategii care există acum la nivel național pentru integrarea romilor este că Uh, putem observa că nu există fondurile necesare pentru implementarea planurilor de acțiune și că adesea nu există nici măcar o dorință politică la nivel național sau vreo implicare um, politică. Însă, pentru mine este interesant un lucru. Pe de o parte, avem uh, toate aceste documente, sper eu, documente reale, aplicabile, iar pe de altă parte avem uh, decizii de natură politică luate în statele membre și putem înțelege că adesea deciziile politice și strategiile de implementare, uh, strategiile de implicare a romilor în comunități adesea nu rezonează. În Ungaria, țara pe care o cunosc cel mai bine, pot să vă spun că această um, segregare există, luptăm însă cu ea, dar ea se legitimează cumva din ce în ce mai mult. Prezența la școala romilor a scăzut. Uh, întotdeauna în Parlament vorbim de niveluri uh, superioare ale uh, educației care pot garanta mai târziu un loc de muncă pentru a îmbunătăți situația romilor. Însă trebuie spus că aici și fondurile europene trebuie să contribuie la implementarea programelor. În Ungaria pot să vă spun că fondurile europene ar putea să susțină uh, reeducarea celor care uh, au comis infracțiuni uh, și banii nu ajung adesea la uh, elevii care ar trebui să-și continue școala pentru a avea un viitor mai bun. Situația este, vedeți, uh, controversată. Există la nivelul vorbelor foarte multe uh, lucruri care se uh, exprimă, însă în practică situația stă chiar pe dos însă aș dori să ascult ce au de spus experți în legătură cu situația națională. E clar că avem nevoie de un uh, raport uh, din umbră care să vină din partea organizațiilor uh, societății civile. E interesant să vedem cum vor arăta împreună aceste rapoarte, împreună cu cele ale Comisiei și cele ale autorităților naționale. Uneori avem impresia că vorbesc despre lucruri total diferite. Și încă ceva acum în legătură cu uh, raportul Ferrar care spune că situația nu se îmbunătățește. De asemenea, ni se spune că lipsesc datele uh, robuste și cu siguranță noi ne-am dorit să știm exact ce se întâmplă. Prin urmare, cu toții am putea să facem trimiteri la bune practici, la practici proaste, uh, dar uh, până la urmă, um, care este situația reală? Oare se uh, îmbunătățesc lucrurile? bine, aceasta este marea întrebare. Cu siguranță avem nevoie de măsuri antidiscriminatorii, orientate spre respectul drepturilor omului și așa mai departe. Să nu uităm de respect responsabilitatea statelor uh, membre, dar și de rolul puternic pe care trebuie să joace Comisia Europeană, Consiliul și uh, Parlamentul atunci când vine vorba de a pune presiuni pe statele membre. Sunt sigură că E nevoie de organizații care reprezintă romii și de alte organizații care se activeze, fiind sponsorizate uh, suficient pentru a o face. Trebuie să vedem exact cum se poate organiza sprijinul financiar pentru aceste organizații. Vă mulțumesc foarte mult și sunt gata să ascult uh, ce au de spus uh, cei care cunosc mai bine situația decât noi. Domn președinte, mulțumim, domnă Gânț. Începem acum discuțiile din uh, primul uh, grup al experților. Este vorba de uh, lecții trase de pe urma primului stadiu de implementare a strategiilor pentru, strategi- pentru integrarea romilor. Dăm cuvântul experților, apoi europarlamentarilor și oricui din public care dorește să pună întrebări sau să-și exprime opinii. Avem plăcerea să-i uh, dăm cuvântul domnului Marton Rovit, care este uh, oficial responsabil cu politica și cercetarea în cadrul Fundației uh, pentru includerea uh, romilor. Uh, Dânsul este parte a Institutului Maghiar de, uh, afaceri, uh, pentru afaceri uh, internaționale uh, și fără a mai spune altceva, domnule, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că ați organizat uh, acest grup de, de discuție foarte important. Aș vrea să vă prezint uh, pe scurt rezultatele raportului pe care uh, Kinga Gönz uh, vi le-a prezentat pe scurt. Am și o prezentare PowerPoint, nu știu cât de bine o vedeți, uh, dar oricum uh, ar fi Uh, uh, îi rog pe colegii mei să treacă la următorul slide. Vă voi uh, spune câte ceva despre monitorizarea conformității cu angajamentele internaționale, cum este și cazul cadrului european. Apoi vă voi prezenta rezultatele rapoartelor de monitorizare a societății civile, lecțiile învățate, viitorul cadrului european și rolul Parlamentului European. Acest uh, grafic este foarte complicat, însă pe scurt, uh, pentru a mm, monitoriza conformitatea cu angajamentele internaționale este nevoie de un comitet uh, de monitorizare. Ar trebui să existe sesiuni plenare, ar trebui să existe rezoluții și recomandări care să fie mm, îmbrățișate de statele membre. Aceasta este oricum o imagine foarte schematică. Astfel de sisteme complexe există în baza Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor din cadrul ONU și Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale din Consiliul Europei. Avem și niște sisteme incomplete, cum este cazul de cadei pentru includerea romilor și cadrul european despre care discutăm acum. În cadrul european lipsește un comitet independent de evaluare, lipsesc uh, rapoarte de progres uh, obligatorii din partea statelor, mecanisme pentru a primi și a revizui rapoarte, precum și recomandări uh, specifice fiecarei țări în parte și măsuri de monitorizare ce am făcut în anul pilot de shadow reporting acesta a fost uh, coordonat de secretariatul uh, decadei. Am selectat uh, din opt țări coaliții ale societății civile. Aceste opt țări au fost Albania, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Macedonia, România, Slovacia și Spania. Le-am furnizat acestora un template comun și o analiză profesionistă. Am analizat care au fost efectele măsurilor întreprinse de guverne în 2012. Apoi am monitorizat uh, măsurile guvernamentale de integrare și măsurile țintite luate de guvern. Rapoartele sunt disponibile și online, le puteți găsi acolo. Vedeți aici cum arată un astfel de raport, vă duceți pe romadecade.org și de acolo descărcați toate rapoartele. Care sunt rezultatele? Uh, Coalițiile societății civile au identificat măsurile pozitive ale strategiei și măsuri uh, pozitive de politică în beneficiul populației rome. Constatarea cea mai importantă este că au existat foarte multe măsuri pozitive, dar care au fost um, dezvoltate insuficient uh, sau implementate insuficient. Au existat și anumite neajunsuri uh, au existat și măsuri negative ale strategiilor și măsuri negative de integrare. Nu am să vă dau acum toate detaliile pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, uh, dar uh, sunt câteva exemple din uh, țările în care am lucrat. Există și măsuri de măsurare a succesului. În Cehia există asistenți pedagogici pentru romi, în uh, România există acțiuni la nivel universitar și la nivel liceal. Aici vedeți măsurile generale de care au beneficiat romii. Am să vă dau exemplul Spaniei, de exemplu. Uh, este vorba despre rețeaua antidiscriminare sau, uh, în România, cornul și laptele, programul Cornul și laptele. Uh, iată și alte măsuri care ar fi putut fi bune, dar care nu au fost implementate corespunzător în 2012. În Ungaria, programul uh, care prevede asistenți sociali uh, femei pentru romi nu a fost suficient implementat. Iar în România există un program al caravanelor pentru angajarea romilor, program care ar putea fi îmbunătățit. Iată și măsuri negative implementate în 2012. Unele nu au fost benefice pentru comunitatea romă. În Ungaria, schema de angajare publică în forma sa actuală nu este bună pentru că nu asigură acces la piața muncii primară. În Macedonia, dar și în alte țări, dezvoltarea infrastructurii uh, nu rezolvă problema segregării rezidențiale. Iar uh, în Slovacia, există clase pregătitoare zero care stigmatizează populația romă. Iată și aici câteva dintre măsurile generale de politică care au fost uh, în detrimentul romilor. În Cehia a existat o reformă socială care a redus radical asistența oferită de uh, birourile de muncă celor care își căutau un loc de muncă. În Slovacia există o școală paralelă pentru copii cu dizabilități mentale, iar iar în Spania, uh, reducerea sprijinului pentru elevii dezavantajați social a fost o mare problemă pentru copiii romi. În, uh, aș vrea să evidențiez patru lecții pe care le-am uh, tras din implementarea cadrului european. O lecție importantă care a fost deja menționată este că avem nevoie de o participare reală a romilor toate măsurile de politică trebuie să reflecte această participare. În plus, uh, trebuie susținute și eforturile de advocacy ale ONG-urilor care se ocupă de situația romilor. Apoi, uh, măsurile de integrare nu trebuie să fie în contradicție cu măsurile țintite. Apoi trebuie să promovăm o cultură a egalității și diversității în educație, în uh, media, în sectorul privat și public. Cu alte cuvinte, strategiile pentru romi nu vor funcționa decât dacă societatea în ansamblul său susține aceste strategii. Și în fine am uh, constatat că implicarea sectorului uh, privat în programele de incluziune nu este suficientă. Credem că companiile ar putea să facă mult mai mult în acest sens. Cum putem dezvolta cadrul european în lumina constatărilor noastre. Aș evidenția patru puncte. Primul este unul mai tehnic. Este important să eficientizăm monitorizarea și raportarea cu privire la cadrul european și decada pentru incluziunea romilor. Este un lucru pe care îl vom dezvolta. De asemenea, sugerăm uh, constituirea unor grupuri de experți care să sprijine uh, Uh, grupul operativ pentru romi și punctele naționale de contact, care trebuie consolidate. Sugerăm de asemenea uh, realizarea unei uh, analize externe cuprinzătoare a fondurilor europene care au fost utilizate pentru includerea romilor ar trebui să se instituie un grup de monitorizare în acest sens. Acesta este ultimul meu slide care evidențiază câteva aspecte legate de eventualul rol al Parlamentului European. Credem că este esențial ca Parlamentul European să solicite rapoarte de progres periodice din partea Comisiei Europene care să conțină evaluări uh, specifice fiecarei țări mai detaliate și recomandări. Apoi, credem că Parlamentul European ar trebui să sprijine uh, finanțarea monitorizării societății civile cu privire la implementarea strategiilor naționale pentru romi. În al treilea rând, recomandăm Parlamentului European să preia conducerea și să adopte o rezoluție care să condamne toate manifestările uh, rasiste anti-romi în statele membre și care să facă un apel la recunoașterea uh, um, mișcării anti-romi, la fel ca uh, pe o picior de egalitate cu mișcarea antisemită. Și, în fine, trebuie să susținem uh, propunerea Comisiei Europene pentru recomandarea Consiliului cu privire la măsurile eficiente de integrare a romilor. Mulțumesc foarte mult pentru declarația dumneavoastră și pentru prezentare și pentru că v-ați încadrat în timp, astfel încât să putem să uh, economisim uh, timp pentru următoarea discuție. Mai avem câteva prezentări mai avem doi uh, invitați. Primul este Julius Rostas, fost uh, director uh, al programelor pentru romi de la Institutul pentru Societate Deschisă a lucrat uh, și la Centrul pentru Drepturile Romilor ca expert, a lucrat pentru Guvernul României în Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale. În prezent este cercetător și consultant uh, pentru Fondul de Educație pentru Romi și uh, programele de sănătate publică pentru romi. Mulțumesc! Chairpersons, onorabil. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimate doamne, stimați domni eurodeputați. Este pentru mine o onoare să am ocazia să mă pot adresa dumneavoastră într-o problemă atât de importantă cum este problematica romilor în Uniunea Europeană. Aș dori să mă axez pe trei elemente în prezentarea mea și să ridic o problemă. În ce privește participarea romilor la implementarea politicilor pentru romi în Uniunea Europeană, mă voi referi puțin la asta, de asemenea la problematica um, antidiscriminării și uh, a pregătirii uh, cunoștințelor și uh, pregătirii profesionale a romilor. Și după aceea, ce putem face, a treia domeniu, în legătură cu participarea romilor. Nu există un mecanism care să garanteze participarea romilor. Pe plan național, acest lucru se întâmplă mai ales prin mecanismele reprezentării minorităților naționale. Dar problematicile, problematicile specifice romilor trec mult uh, dincolo de aceste probleme speciale pentru minorități. Sărăcia, de pildă, nu poate fi rezolvată doar prin mecanismele de protecție a minorităților naționale. Pe planul Uniunii Europene avem o platformă pentru romi, dar uh, fără să ne angajăm într-un dialog cu romii dacă uh, există reuniuni la care reprezentanții și activiștii în cadrul mișcărilor romilor nu sunt invitați, cum pot ei să se implice? Deci dacă acesta este imaginea participării romilor în aceste politici, um, oare ce concluzii uh, putem trage? Au existat experimente în cadrul programului de preaderare în ce privește politicile uh, minorităților naționale. Și a existat și un slogan în uh, decada privind incluziunea romilor. Se spunea că participarea romilor va marca um, acest uh, deceniu. Dar nu a existat un dialog minimal cu romii. Mi se pare că încă de la primii pași care se fac în acest proces, de la uh, adoptarea uh, unui program de către Comisia Europeană până la elaborarea strategiilor naționale și implementarea lor, participarea romilor nu a fost avută în vedere nici de către eh, Comisia Europeană, nici de către reprezentanții statelor naționale. După aceea, problema antidiscriminării. Eh, un comisar al Consiliului Europei, cu câteva zile în urmă, a spus că nu există o incluziune socială a romilor care să poată deveni eficiente dacă noi nu încercăm să uh, avem uh, uh, o politică care să descurajeze discriminarea romilor. Deci, dincolo de implementarea antidiscriminării, care se bazează de fapt mai mult pe aspecte negative decât pe stimularea elementelor pozitive și pe o miză pe calități, cum putem să progresăm în ce privește combaterea discriminării. Există și o greșeală esențială în ce privește cadrul legal al Uniunii Europene în cadrul uh, demersurilor de antidiscriminare, și anume segregarea rasială a romilor, mai ales în educare și în uh, politica uh, locuințelor. Indiferent câte resurse investim, dacă nu înlăturăm obstacolele structurale, nu vom ajunge la rezultatele scontate și în cele din urmă romii vor fi cei care vor fi blamați pentru eșecul acestor politici. Aș vrea să ridic o problemă și în ce privește directiva antidiscriminare. În Comisia Libe, cu câteva luni în urmă, a avut loc o audiere și uh, nu s-a vorbit deloc despre segregarea rasială. Se pare că această directivă nu interzice uh, în mod clar segregarea rasială. O parte din fondurile europene, de fapt, sunt folosite de către autoritățile naționale pentru a segrega copii eh, din grupurile rome în ce privește accesul lor la învățământ. Trebuie să ne gândim că eh, trebuie să existe un echilibru între uh, Uh, numărul de beneficiari și fondurile care se pun la dispoziție și că de obicei se uită uh, problemele specifice copiilor în aceste politici. Atunci, cum putem să construim strategiile naționale pe o politică uh, împotriva discriminării? Iar în legătură cu cele două subiecte, um, cred că trebuie să tratăm și aspectele legate de uh, cunoașterea uh, care trebuie să se răspândească în rândul romilor. Statisticile sunt importante, dar ele nu reflectă realitatea în totalitate. Nu avem date legate de uh, rom care să ne permită ca politicile noastre să fie configurate într-o manieră mai eficientă. Există o rețea um, europeană academică pentru studii uh, dedicate populațiilor rome, dar nu sunt cuprinși și lideri ai romilor în elaborarea acestor studii. Ceea ce mie mi se pare că este inadmisibil. Cum putem să-i atragem pe rom la aceste demersuri dincolo de lozincile frumoase? Pentru că ei trebuie să ne spună care sunt uh, așteptările lor, cum doresc să se uh, îndeplinească aceste așteptări. Iar în ce privește participarea romilor, cred că trebuie să uh, ne servim de uh, metode metode deliberative la orice nivel de luare a deciziilor. Trebuie să analizăm modul în care funcționează platforma pentru romi, pentru că romii critică adesea aceste demersuri. Fără un dialog cu ei, nu putem să ajungem la progres și la rezultatele scontate. Trebuie, din acest punct de vedere, revizuite strategiile naționale privind pe romi. Iar în ce privește segregarea rasială, ea este o formă specială de discriminare și trebuie să fie avută în vedere atunci când se elaborează platforme de antidiscriminare. Fondurile europene nu pot fi menite și folosite pentru uh, segregarea populației rome iar Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European în legătură cu rezultatele obținute în aceste politici. Participarea romilor trebuie să fie o premiză um, a aprobării fondurilor pentru finanțarea programelor europene, uh, inclusiv în ce privește accesul romilor la educație. Iar în ce privește practicile Comisiei Europene de Educare, de asemenea, ă, trebuie avut în vedere <coughs> implicarea romilor. Dacă ă, mă voi concentra pe un singur subiect, ar trebui să existe o evaluare independentă a modului în care au fost folosite fondurile europene pentru incluziunea romilor deci Parlamentul European uh, este din acest punct de vedere în măsură să exercite o presiune asupra Comisiei într-o asemenea a evaluare și analiză a modului în care fondurile europene sunt cheltuite, pentru că nu ține doar de responsabilitatea guvernelor naționale. Mulțumim, domnule Rostaș, pentru că ne-ați prezentat aceste puncte de vedere și pentru că um, ne solicitați să acționăm de asemenea uh, că ați respectat timpul necesar intervenției, pentru că ne pregătim acum să o ascultăm pe doamna Lina Papa Mihalopoulou, care este șefa unității pentru non-discriminare și coordonare a politicilor de acest tip în cadrul Direcției Generale Justiție a Comisiei Europene. Mulțumesc. Eu cred că nu sunt martor, ci acuzat din câte am ascultat uh, deocamdată. Mă voi limita așadar la foarte puține chestiuni de principiu și nu voi pierde vremea uh, răspunzând la diverse comentarii individuale. În principiu nu avem o imagine prea roz de ilustrat aici. Din câte am înțeles din partea societății civile și din partea celor care s-au exprimat înaintea mea, din partea um, raportoarei, de altfel aș dori să vă mulțumesc că, că m-ați uh, invitat. Deci putem trage concluzia că există o problemă gravă cu privire la includerea romilor. Unde ne aflăm, deci, astăzi? Am avansat doar 2 ani în cadrul uh, european, care uh, e valabil până în 2020 pentru început. Deci haideți să pornim de la acest principiu de bază. Ce am făcut până acum? Aspecte pozitive? E bine, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, toate statele membre au fie o strategie națională fie uh, măsuri uh, de politică integrate, cu excepția Maltei. Dar, din nou, trebuie să spun în apărarea Maltei uh, că ne-au transmis o scrisoare în care au inclus setul lor de măsuri de politică integrată pentru situația în care la un moment dat se vor confrunta cu probleme ale societății, ale comunității rome. Deci uh, Malta a transmis <coughs> practic această strategie. Ce înseamnă asta? E bine, practic, din perspectivă politică, toate statele membre au recunoscut că există o problemă cu privire la includerea romilor. Acum, Comisia este responsabilă și pot să vă spun că în mod regulat raportăm Consiliului și uh, Parlamentului, adică o dată pe an, uh, cu privire la progresele înregistrate. Deocamdată au existat doar două rapoarte. Un raport, primul, pe care l-am emis în 2012, a reprezentat evaluarea strategiilor, planurilor de acțiune, a um, măsurilor de politică integrate pe care ni le-au transmis statele membre. Și din nou, nicio surpriză, nici aici nu avem o situație roz. Avem strategii? Niciuna. Dar în acest raport specific, împreună cu raportul uh, am elaborat un document de lucru prin care am subliniat uh, slăbiciunile tuturor strategiilor. Am făcut asta în mod public, am înaintat aceste documente împreună, le puteți găsi pe internet. Și am făcut asta pentru fiecare stat membru în parte, pentru că pentru fiecare există uh, defecte. N-am făcut altceva decât să subliniem aceste defecte. În aceeași măsură am identificat anumite defecte ale cadrului uh, european, de asemenea. Pentru ca strategiile să funcționeze, există anumite chestiuni structurale care uh, trebuie rezolvate. Nu e nimic nou în ceea ce a spus Lidia, în ceea ce a spus doamna Kunz, Gonț în ceea ce au spus uh, colegii mei sau practic colaboratorii, pentru că lucrăm foarte bine împreună cu dânsii. Am identificat problemele, știm că există probleme în legătură cu dialogul regulat cu societatea civilă, uh, știm și am identificat faptul că vocea romilor uh, în acest proces care este pentru romi, cu romi și despre romi, lipsește. Am identificat faptul că fondurile europene nu sunt folosite adecvat. Știm că participarea societății civile este uh, slabă și ea din cauza capacității administrative, din cauza uh, lipsei fondurilor adecvate și așa mai departe. Am identificat toate aceste lucruri, le-am raportat. Însă mai există un uh, aspect pozitiv aici, anume toate statele membre au numit Uh, puncte de contact naționale. Din nou am identificat că în foarte multe cazuri aceste puncte de contact naționale uh, nu au uh, capacitatea de coordonare necesară, nu au resursele și personalul necesar, însă insistăm și aici intervenim practic noi. Vis-a-vis -vis de ceea ce facem noi uh, în calitate de comisie, bine, am creat uh, întâlniri cu punctele de contact național, lucrăm cu acestea, punem presiune pe ele cât se poate de mult, uh, asta respectând limitele competențelor noastre. Însă, există o răspundere comună aici pentru fiecare dintre noi, Comisie, Consiliu, Parlament, societate civilă. Asta nu este sarcina unei singure instituții. Am lucrat îndeaproape cu societatea civilă, mai ales cu OSAI și Decade. Am primit rapoarte din umbră din partea tuturor celor care au dorit să ni le ofere. Nu ne limităm așadar la o manieră structurată de raportare, să știm exact cine ne va spune. Suntem deschiși la cooperare. Am primit contribuții din partea unui individ, un medic din Ungaria, care um, avea el însuși un cabinet cabinet unde se ocupa de vaccinuri. Suntem deschiși, așadar, uh, lucrăm cu oricine și nu avem uh, probleme să recunoaștem că avem nevoie de uh, ajutor și contăm pe cooperarea tuturor. Anul acesta, pe lângă toate celelalte, am înaintat o propunere pentru recomandare a Consiliului. De ce? Ei bine, pentru că am identificat toate aceste probleme și ne-am dat seama că uh, o legislație uh, soft poate fi uh, adoptată. Dacă tot vorbim despre asta, trebuie spus că um, articolul din tratat în legătură cu acest subiect presupune existența unanimității. Dar, până la urmă, statele au fost presate tocmai de um, concluziile Consiliului, de recomandările Comisiei, de deciziile Comisiei, dar uh, Comisia nu poate pune presiune directă pe statele membre. Consiliul însă, prin propriile concluzii, poate pune presiune politică pe statele membre. Deci acest lucru este acum reconfirmat. Lupta cu uh, discriminarea, într-o manieră convingătoare, reprezintă una dintre recomandările noastre majore din primul nostru raport și, de asemenea, o precondiție pentru orice strategie încununată de succes. Așadar, suntem în totalitate de acord cu tot ceea ce s-a spus până acum, însă vreau să se înțeleagă foarte clar că nu doar Comisia este implicat aici. Uh, nu e vorba de ceea ce ar putea sau ar trebui să facă doar Comisia. Deja știm tot ceea ce s-a spus. Am uh, raportat deja în legătură cu această situație. Deja am început să lucrăm cu OSI și cu secretariatul DECADE pentru raportul următor, pentru că următorul raport, cel din 2014, uh, va presupune o raportare în legătură cu toate progresele și cu toți cei patru piloni. Primul s-a axat pe raportarea cu privire la uh, strategii, iar cel de-al doilea se va axa pe, pe condițiile necesare. Următorul raport uh, va uh, veni în 2014 și va uh, acoperi exact această perioadă. Deci lucrăm la asta. Am făcut recomandări în Consiliul la negocierea fondurilor europene. Insistăm uh, de asemenea pentru alocarea unor fonduri uh, anuale. Mai mult de atât nu pot să spun, pentru că uh, sunt anumite limitări la care suntem supuși uh, și noi, dar aici contăm pe uh, Parlament. Atât doream să vă spun, dar sunt gata să răspund la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumim uh, celor trei experți, uh, domnului Rovi, domnului Rosta și doamnei Papa Micalopulu. Acum uh, e timpul uh, pentru discuții. Oricine dorește să intervină poate să o facă. Sugerez să vă limitați la 2-3 minute pentru a putea avea timp de răspunsuri înainte de intervenția celui de-al doilea grup de experți care este programat să intervină la uh, ora 16 și 45 de minute. Primul este domnul Ted care a solicitat să intervină. Um... Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când discutăm despre problematica romilor în Parlamentul European, rămâne un aspect um, neelucidat. Responsabilitatea proprie. Faptul că fiecare are și o responsabilitate față de sine. Nu vreau nici de cum să uh, Uh, minimalizez problemele pe care le-au menționat astăzi invitații. Dar dacă noi uh, nu ne gândim decât la o asemenea atitudine de victimă din partea romilor, uh, cred că perspectiva de îmbunătățire a situației se îndepărtează tot mai mult. Cred că trebuie să abordăm lucrurile și astfel. Aspecte care până acum nu au fost discutate de câte ori s-a vorbit despre problemele romilor de pildă, faptul că în comunitățile rome copiii nu se duc cu regularitate la școală. Eh, există eh, o rată disproporționat de mare eh, a infracționalității în rândul acestei comunități. Există din acest punct de vedere studii uh, pe care uh, le-a elaborat Institutul din Utrecht, care este uh, specializat pe probleme ale infracționalității în momentul în care am abordat aceste aspecte, ONG-urile și organizațiile romilor au uh, devenit foarte ostile față de noi. Dar eu cred că și această rată deosebit de mare a infracționalității uh, trebuie să fie discutată. Există bande organizate um, formate din romi care uh, creează probleme în Europa. Eu cred că atunci când se discută despre strategiile europene, trebuie să avem în vedere și aceste aspecte, pentru că altfel problemele nu pot fi rezolvate. Domnul Brons. Oh, um, if there's anything worse than an intended slur on a whole people, it's an unintended one. Cred că uh, există și aspecte intenționate și neintenționate. Cele neintenționate sunt legate de o percepție greșită a realității. Despre ce vorbesc? Mă tem că uh, sunt aspecte uh, sub ostile. Uh, uh, uh, Romii, de fapt, acuză mereu o atitudine potrivnică lor, dar ei nu fac nimic pentru ca să depășească această situație. Deci așa îi percepem că sunt oameni care nu sunt în stare să facă nimic pentru ei și care așteaptă ca ceilalți să facă ceva. Adesea se spune că nu trebuie să generalizăm, mai ales în legătură cu oamenii, cu indivizii. Dar eu cred că trebuie să ne gândim că există și generalizări care pot să fie făcute. Sigur, S-au făcut referiri la situația tristă economică și la situația socială a acestei comunități. Pot să se schimbe uh, lucrurile uh, prin uh, deciziile luate în diverse foruri, da, dar nu fără implicarea lor este nevoie de schimbarea modului de viață, dar nu este o metodă adecvată să impui o asemenea schimbare a modului de viață cuiva. Situația în comunitățile rome este dificilă, mai ales pentru copii. Dar dacă uh, romii nu sunt de acord să li se schimbe uh, situația, uh, cum să impui asemenea modificări? Iar în ce privește comportamentul și experiențele acestei populații, a existat o audiere organizată cu doi ani în urmă, aproximativ în Comisia Libe, privind traficul uman. Și, un, și președintele Europol a pus o întrebare eu, de fapt, am întrebat dacă există vreun grup al populației care um, în mod special era implicat în uh, traficarea persoanelor și traficul de persoane și răspunsul a fost uh, că uh, atât cei care practică traficul de persoane cât și cei care sunt traficați sunt din rândul romilor. Cred că uh, trebuie să medităm la modul în care problematica aceasta poate fi rezolvată. Uh, dorește cineva din partea societății civile să intervină? Văd că cineva ridică mâna. Vă rog să vă prezentați. Dacă mai există și alte persoane interesate, vă rog să vă manifestați interesul cât mai repede. Mulțumesc, mă numesc Sabina Achterberg, sunt uh, președinta Asociației pentru uh, Uh, populația romă din uh, Olanda. Avem o delegație de patru persoane cu noi aici. Aș vrea să vă rog să analizați uh, mai mult problema discriminării antiromi în Olanda. Aș vrea să mă refer la comunitatea Sinti. Uh, trăiesc într-o rulotă. De ani de zile încercăm uh, să, în, să închiriem uh, un amplasament pentru a ne instala caravanele, dar nu există un astfel de amplasament și suntem obligați să trăim, să locuim în locuri care ne sunt impuse. Familiile sunt separate, sunt dezmembrate, nu primim finanțare de la nimeni am venit aici pe cheltuială proprie. Er worden auch grote invallen. Și de 30 de ani nu s-au mai construit uh, amplasamente pentru rulotele sau pentru caravanele romilor. De altfel, uh, foarte adesea suntem confruntați cu acțiunile poliției, care sparg uh, ușile pentru a face percheziții. Chiar eu uh, a trebuit să plătesc înlocuirea broaștelor sparte de poliție. Avem și articole de presă pe acest subiect. Cineva spune că toate taberele de romi trebuie să dispară este o politică a primarului din localitate, o politică pe care vrea să o aplice în uh, toate localitățile. Știu din experiență proprie că în Olanda există voința de a um, rezolva problema a romilor care vin din Europa de Est, dar aceasta nu este singura noastră problemă. Pot să vă dau și alte detalii. Avem uh, foarte multe scrisori care confirmă că unele persoane sunt obligate chiar să-și abandoneze caravanele. Cerem uh, mai multă atenție și uh, un mai bun tratament al romilor din Europa de Vest, nu doar al romilor din Europa de Est. Am vrea să facem foarte multe lucruri, dar nu putem să le realizăm pentru că ne lipsesc fondurile. Mulțumesc. Oh, Doamna Țipăl, văd că a ridicat mâna să vorbească. Vă rog. Okay. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important, la modul general, să atragem atenția asupra faptului că de câțiva ani constatăm că în problema modului în care minoritățile sunt tratate, în problema legată de migrație, am uh, luat diverse măsuri restrictive în statele membre din Europa. Și acest lucru este regretabil, iar mai ales uh, comunitatea romilor face parte din acele grupuri uh, care de ani de dovezile sunt discriminate și se lovesc de prejudecăți. În ce privește discuția despre romi, regret că de fiecare dată ă, trebuie să auzim afirmații cum au fost primele două din această rundă de uh, dezbateri. Eh, sigur că eh, este important eh, să gândim că oamenii trebuie să aibă și responsabilitate față de propriul destin. Dar de ce ne gândim la asta vis-a-vis -vis de romi? Ehm, este important, sigur, ca toți copiii romi să meargă la școală, dar cum să faci asta dacă copiii romi nu au uh, acces la un autobuz școlar care să-i ducă la o distanță destul de mare până la prima școală, pentru că știm exact în ce condiții trăiesc ei și am auzit și care sunt deficitele în ce privește transpunerea în practică a măsurilor care au fost luate pe plan comunitar. Dincolo de câteva afirmații făcute astăzi, mă bucur însă că discutăm din nou acest subiect și cred că ar trebui într-adevăr să discutăm, să avem un dialog mai intens cu cei direct afectați, dar uh, cred că acesta este o problemă cu care se confruntă nu doar romii, ci și alții, uh, pentru că, de fapt, victimele trebuie de fapt să fie cooptate în uh, deciziile care se uh, iau pentru a-i proteja. Uh, pentru că Uh, participarea, uh, chiar dacă este dificilă, în cadrul grupurilor uh, sociale dezavantajate, este absolut necesară. Iar atunci când dezvoltăm strategii pentru rom, trebuie să spun că avem multe grupuri țintă și minorități cărora trebuie să le acordăm atenția noastră, dar dacă vom avea proiecte de succes vis-a-vis -vis de romi, cred că va fi cu atât mai ușor să rezolvăm și problemele cu alte minorități minorități. Thank you. No, see... Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni uh, să intervină. Foarte bine. Așa că haideți uh, să avem o scurtă rundă de răspunsuri din partea prezidiului. Vă rog să scurtați aceste intervenții pentru că vom avea un al doilea grup de discuții care va începe la 16.45. Domnule Răvin, vă rog. Da, aș vrea să reacționez foarte rapid la primele două intervenții. Bineînțeles, uh, sunt de acord că trebuie să depășim această victimizare a romilor și trebuie să îi implicăm activ în procesul de integrare, să-i considerăm ca pe cetățeni egali care au dreptul să participe la procesele decizionale care le afectează viața. De aceea folosim acest cuvânt uh, care este la mare modă, empowerment. Și aș vrea ca toate strategiile de includere a romilor să conțină un factor de empowerment puternic. Deci susțin această idee. Mulțumesc, domnule Rostaș. Mulțumesc. Sunt uh, profesor universitar uh, și predau cursuri privind politicile pentru rom. Și am să vă spun următoarea poveste. Când uh, spuneam că există cunoștințe, dar acestea nu sunt susținute de date statistice, era adevărat. Infracționalitatea în rândul romilor este o realitate, nu putem să o negăm. Do this kind of Pe de altă parte, nu aș face această comparație și să spun că infracționalitatea în rândul romilor este mai mare și să o cuantific, pentru că nu putem să cuantificăm 10 contravenții uh, mimărunte cu uh, o mare fraudă financiară sau o mare de lapidare financiară. Deci ce contează? 10 infracțiuni mai mici sau una mai mare? Deci este foarte greu să faci o comparație și o cuantificare. Totuși, nu trebuie să negăm că infracționalitatea este o problemă. Pe de altă parte, în calitate de mm, savant rom, vă pot spune de ce nu este aplicată legea corespunzător de către autoritățile de punere în aplicare a legii. Este o mare problemă. Legea trebuie implementată nu doar în materie penală, în materie de infracționalitate, ci și atunci când copiii refuză să-și ducă copiii la școală. Și aceasta este o problemă în care trebuie să se aplice legea, pentru că până la urmă contează dreptul copiilor la educație și până la urmă nu Părintele nu trebuie să îi refuze copilului dreptul la educație. Așadar, când vorbim despre aplicarea legii, trebuie să vedem cum funcționează lucrurile. Uneori, agențiile guvernamentale nu implementează legea din cauza rasismului uh, înrădăcinat în acele instituții. În ceea ce privește conceptul, salut această dezbatere, pentru că putem să facem schimb de puncte de vedere. Dar ca să avem uh, consens, ai nevoie de două părți. Dacă o parte lipsește, atunci e greu să ajungi la un consens. Definitely human trafficking. Traficul de femei este clar o problemă delicată și uh, statistic este o problemă asociată cu romii, atât din partea făptașilor cât și din partea victimelor. Și revin încă o dată la modul de implementare, de implementare a legii. De multe ori, uh, poliția și uh, autoritățile judiciare refuză să meargă în cartierele de romi, pentru că nu le pasă. Ei spun romii sunt atât de diferiți încât uh, nu le pasă. Le pasă doar când, vine, când uh, romii interacționează cu majoritarii în ceea ce privește traficul de ființe umane și clienții trebuie pedepsiți, nu doar victimele, adică nu doar uh, traficanții, ci și clienții. Iar uneori clienții sunt neromi. Acestea au fost pe scurt răspunsurile mele. Thank you. No problem. Mulțumesc. Se întâmplă mereu să fiu lăsată la urmă. I agree with, uh... Sunt perfect de acord cu domnul uh, Rostas și aș vrea să merg și mai departe decât atât. Eu nu sunt de etnie romă, dar aș fi fost foarte mândră să fiu de etnie romă. They are just pure. Nu cred în statistici dacă sunt doar cifre seci. Cred în statistici atunci când sunt analizate și interpretate corespunzător. Nu pot să vorbesc despre raportul Europol cu privire la traficul de ființe umane. Acum depinde care era uh, ținta analizei lor. Deci nu pot să vorbesc despre asta. După părerea mea, există o altă tendință, cum că sunt femei traficate din Europa de Est. De unde să știu eu toate lucrurile astea? Nu pot să comentez. Dar am să comentez cu privire la ce spunea doamna Sipăl. Este foarte important ca toată lumea să înțeleagă uh, că trebuie să punem capăt stereotipurilor. Trebuie să încetăm să considerăm că romii nu vor să fie incluși și uh, trebuie să încetăm uh, să luăm decizii care le influențează viața lor și a copiilor lor uh, fără ca ei să fie implicați. Acestea sunt niște stereotipuri. Este unul dintre principiile pe baza cărora am construit cadrul. Aceasta este experiența lor, asta le-a dat societatea, asta este viața lor. O trăiesc așa cum pot, având în vedere circumstanțele date. A mai fost menționată și o altă chestiune. Când vorbesc despre discriminare, chiar despre asta vorbesc. Dacă copiii în Ungaria sunt pe stradă și cerșesc, dacă sunt romi, părinților nu sunt urmăriți penal. Dacă un, alt, dacă un copilul nu merge la școală, profesorul sună la părinți și întreabă de ce nu a venit copilul la școală. Dau exemplul Ungariei pentru că l-ați menționat, dar poate fi România, poate fi o altă țară. Dar nu există sancțiuni. Eh, Ne-am întâlnit cu punctele naționale de contact eh, de mai multe ori și toți vorbesc despre aceste probleme. Uh, în propunerea noastră către Consiliu vorbim despre uh, obținerea nivelului maxim de educație. În uh, cadrul european se spunea educație primară, minim, dar uh, ar trebui ca acest nivel uh, obligatoriu de educație să fie aplicat dacă este stabilit uh, într-o anumită țară pentru toți copiii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru răspunsurile și comentariile dumneavoastră. Le mulțumesc uh, și uh, celor care au intervenit. Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru faptul că ne-ați prezentat punctele dumneavoastră de vedere. Vom vedea acum un scurt uh, filmuleț, cam de 5 minute. Sper că îl veți putea vedea bine. Și filmul începe acum, dar nu știu dacă chiar o să înceapă. Vedem!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 now swap over to Swedish. Acum voi vorbi în suedeză. Eh, väldigt känsloladdad film tycker jag och, eh, och ger också en, en... A fost un film eh, foarte emoționant care ne-a oferit o imagine a, situ- a unei situații din Europa pe care probabil eh, nu o cunoșteam, nici nu știam de existența sa. Uh, dar trebuie să cunoaștem uh, această situație, trebuie să știm uh, ce se întâmplă. Iar reprezentanții uh, comisiei noastre sunt foarte impresionați. Acum vom trece la al doilea grup de discuții și aș vrea să îi invit pe cei trei invitați alături de mine. Uh, please take Ați putea să veniți aici, vă rog, la prezidiu? Thanks. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Începem acum al doilea grup de discuții. În primul rând, vom avea o intervenție din partea doamnei Blanca Cozma, care este reprezentanta unui ONG, Consiliul Național uh, pentru Afaceri pentru Romi. Dumnea ei uh, este expert uh, la primăria din Budapesta și președintele Asociației pentru Femei Romi în viața publică ei a organizat mai multe seminarii cu privire la combaterea prostituției și traficului de femei rome, plus că a instituit un centru de informare pentru comunitatea romă. Vă rog, aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc! Stimați uh, membrii ai acestei dezbateri, stimați eurodeputați, vă mulțumesc uh, pentru că uh, m-ați invitat la această dezbatere și că ați invitat și uh, colege care, alături de mine, au lucrat timp de mulți ani pentru a obține progrese în baza expertizei obținute legate de comunitatea romă. În ce privește strategia cadru, uh, ne bucură foarte mult că există această preocupare, ne bucură că a fost adoptată pentru că atrage atenția internațională asupra acestui subiect. Sunt menționate obiectivele care urmează să fie atinse sunt menționate organismele responsabile pentru monitorizarea respectării acestei strategii. Deci este foarte important uh, să ținem seama de dezavantajele femeilor în comunitățile rome și să încercăm să le înlăturăm. Uh, ONG-urile uh, pentru prima dată identifică și un rol care le revine în cadrul acestei strategii, pot colabora la realizarea, implementarea strategiei. În ce privește obiectivele cuantificate, așa să spun că 2000 de femei rome ar urma să fie pregătite profesional și să fie angajate în sectorul public. În clipa de față, doar 500 uh, până la 800 de femei rome uh, sunt pregătite pentru asemenea loc de muncă în sectorul public. Deci dacă această strategie va fi încununată de succes, iar noi vom putea angaja 1000-2000 de femei rome în sectorul public, cred că această reușită va face istorie. Bineînțeles că există și uh, așteptări în ce privește strategia cadru și cred că această strategie dincolo de cifrele pe care le conține constituie un proiect de amploare care este croit uh, pe specificul autoguvernării rome în uh, ceea ce privește uh, șansele pe care populația aceasta trebuie să le obțină nu trebuie să implementăm un proiect de amploare, um, ci ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe politici educaționale, pe uh, crearea de școli, pe politici care să faciliteze uh, găsirea unui loc de muncă pentru populația romă. Și am vrea să vedem și cum vor fi continuate aceste strategii care să determine o îmbunătățire a uh, situației pe plan educațional, uh, să înlăture dezavantajele care există în clipa de față. Pentru că uh, dacă se vor face progrese în acest domeniu, în pregătirea, educarea copiilor și acesta ar fi o șansă de a înlătura dezavantajele cu care femeile rome s-au confruntat de-a lungul secolelor. Deci trebuie să încercăm să înlăturăm aceste situații defavorizate în ce privește accesul la educație, să existe șansa ca toți copiii, inclusiv cei din comunitățile rome, să aibă acces la educația, pregătirea universitară. Deci, eu cred că copiii trebuie să nu părăsească băncile școlii, să uh, nu existe abandon școlar, uh, pentru că um, asta creează un risc pentru tineri în ce privește accesul la un loc de muncă. Dar eu cred că uh, trebuie să existe uh, șanse ca um, să existe locuri în școli pentru acești copii, trebuie ONG-urile să susțină familiile rome, să le determine să-și trimită copiii la școală și în fiecare comunitate trebuie să existe acest acord, acceptanță pentru aceste politici, iar uh, resursele financiare trebuie să se bazeze pe această acceptanță. Iar sprijinul financiar acordat familiilor trebuie să fie legat de obligația de a trimite copiii la școală. Ceea ce se întâmplă astăzi este că ONG-urile rome nu uh, creează șanse uh, de a avea uh, acces la educație în școli. Noi, ONG-urile din rândul romilor și alte ONG-uri, alte instituții ar trebui să faciliteze accesul copiilor la școală pentru ca ei să poată să progreseze. Iar în ce privește această perspectivă de a pregăti 2000 de femei rome, de a le pregăti profesional pentru locuri de muncă în sectorul public, um, de asemenea, uh, trebuie să există șansa dacă vom reuși să schimbăm politica educațională din acest punct de vedere um, perspectivele pentru aceste femei vor fi favorabile. Sistemul școlar trebuie să fie din acest punct de vedere regândit, școlile trebuie să-și deschidă porțile pentru toți copiii, nu doar cursurile elementare, ci și uh, acele școli care uh, până acum nu erau acreditate pentru educarea adulților. Sistemul trebuie să se schimbe uh, astfel încât ele să poată să fie atrase în proiectele de educare a adulților. De asemenea, trebuie să existe o deschidere inclusiv a universităților pentru admiterea copiilor din comunitățile rome. Eu cunosc foarte bine situația din Ungaria și uh, Uh, copiii romi nu au șanse să se înscrie la studiile universitare. Uh, universitățile nu, sunt, nu au o politică de deschidere față de uh, tinerii din comunitățile rome. Există însă și unități de învățământ care funcționează în regiunile în care trăiesc uh, comunitățile rome și pentru ele ar trebui să fie un exercițiu obligatoriu să își deschidă porțile pentru uh, copiii și tinerii din aceste comunități. În ce privește femeile care uh, locuiesc în, care lucrează în domeniul asistenței medicale, Trebuie să existe pregătire profesională astfel încât și în regiunile marginale uh, ale Ungariei, în care trăiesc uh, mulți copii uh, romi, să poată să aibă acces la deprinderea um, acestor cunoștințe și capacități pentru că altfel copiii și uh, tinerii uh, din uh, comunitățile rome nu vor avea posibilitatea să um, se încadreze în muncă. Acesta este principalul dezavantaj în comunitățile rome. Indiferent cât te pregătești, de obicei uh, îți este foarte greu să găsești un loc de muncă și mai degrabă uh, lucrezi uh, în domenii care nu sunt atât de bine văzute și nici bine plătite este nevoie poate și de o discriminare pozitivă față de tinerii romi în ce privește accesul la locuri de muncă și la uh, pregătirea uh, profesională. Sigur că sunt aspecte care implică și uh, o finanțare corespunzătoare. Aș vrea să precizez că pentru mine este foarte important să mă întâlnesc cu femei tinere din comunitatea romă, să mă întâlnesc frecvent cu ele, iar uh, ele de multe ori afirmă că nu au pregătirea necesară pentru a putea să-și găsească un loc de muncă. Deci, um, eu cred că politica oficială a guvernului trebuie să aibă în vedere aceste probleme. Tocmai de aceea uh, mi-am dorit să am acest schimb de vederi cu dumneavoastră și doresc să mă refer la situația femeilor rome uh, vis-a-vis -vis de uh, șansele la un loc de muncă. În Ungaria doar 13% din ele găsesc un loc de muncă adecvat uh, pregătirilor uh, conform prevederilor legale. Ele de obicei uh, lucrează pe salarii foarte mici și sunt mereu amenințate uh, că uh, vor fi concediate. Deci uneori trebuie să aibă două, trei joburi pentru a putea să depășească pragul de sărăcie. Poate că tocmai că trebuie să lucreze în două, trei locuri pentru a putea să uh, lucreze. Există uh, foarte multe femei care lucrează la uh, curățenie și se plâng că plătesc impozite foarte mari angajatorilor Uh, care uh, le obligă de fapt să uh, semneze că ar fi primit sume mai mari, dar aceste plăți mereu suferă rețineri din partea angajatorilor. Dar ce se întâmplă cu celelalte 17% din femeile angajate? Ele lucrează mai degrabă în uh, economia subterană, unde este foarte ușor să fie uh, date afară. Um, deci uh, sunt foarte expuse unor fenomene negative pe piața muncii și um, am putea să dăm foarte multe exemple de acest gen. A fost o situație în care o femeie a fost concediată pentru că a trebuit să participe la o înmormântare. În ziua următoare i s-a desfăcut contractul de muncă. Aș putea să vă dau foarte multe asemenea exemple legate de situația femeilor care nu se pot baza pe un contract de muncă legal. Iar despre asemenea situații vorbim, este uh, vorba despre uh, miliarde de forinți care de fapt nu sunt plătiți uh, celor angajați, mai ales în sectorul uh, construcțiilor, ceea ce înseamnă de fapt un profit suplimentar pentru um, angajatori. Uh, deci, lucrătorii nu primesc salariile pe care le-ar merita pentru activitatea prestată și ca atare uh, nu au acces nici la asigurări sociale. Chiar uh, în uh, cazul decesului, membrii familiei, copiii, moștenitori nu pot să beneficieze de drepturile sociale care le-ar reveni. Această problemă este deosebit de serioasă. Aș vrea să menționez și uh, aspecte legate de uh, finanțarea europeană, dar nu știu dacă aș mai avea timp la dispoziție. Nu, se pare că uh, nu prea mai dispun de timp. Deci, în ce privește asistența civilă femeile rome uh, nu au altă șansă uh, să găsească un loc de muncă decât cu ajutorul unor organisme, uh, organizații non-guvernamentale, pentru că altfel nu ar avea posibilitatea nici să beneficieze de asistența financiară care li se cuvine în ce privește uh, posibilitatea de pregătire profesională a uh, populației uh, rome, este nevoie de o susținere financiară. Există multe persoane care lucrează uh, în favoarea uh, romilor, dar nu colaborează cu romii. Este de asemenea uh, o um, latură dureroasă a um, acestei situații, pentru că este nevoie de um, atragerea tinerilor pentru ca ei să poată să dobândească experiență. De multe ori când un proiect este încheiat, uh, cei care au fost cuprinși în proiectul respectiv nu reușesc să progreseze în viață. Totul se oprește odată cu proiectul. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați uh, furnizat aceste informații bazate pe experiența dumneavoastră. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei Fina Rubio Serrano și uh, este vorba despre o fundație pentru femei care este stabilită în 1993 și care este, um, are sediul la Barcelona. Este vorba despre recunoașterea drepturilor femeilor și uh, a problematicii de gen. Timp de 10 uh, ani, Fina a coordonat programele pentru includere socială a femeilor. Vă rog, aveți cuvântul. Gracias por la invitación a participar en este panel. Mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această dezbatere în calitate de expert. Sperăm că contribuția noastră va fi utilă la această dezbatere și sperăm că ea va ajuta la îmbunătățirea situației femeilor rome. Organizația noastră activează deja de 20 de ani ne-am ocupat de cercetare în acest uh, timp, uh, ne-am uh, axat pe programe, lucrând îndeaproape cu comunitățile de romi, inclusiv pe subiectul violenței împotriva femeilor. Ceea ce vă voi spune astăzi face parte dintr-un proiect de cercetare. Este vorba de uh, proiectul din cadrul DAFNI la care au la parte comunități din Italia, Bulgaria, România și Spania. Am început acest, motiv, acest proiect din mai multe motive. Mai întâi pentru că aveam nevoie de o abordare specifică și consideram că lupta cu violența împotriva femeilor este foarte importantă, mai ales în comunitățile rome, care sunt parte a acestui proiect. Punctul de plecare este unul spre care ne-am putea pune de acord cu toții astăzi, și anume că violența reprezintă o problemă structurală și um, e uh, o formă de încălcare a drepturilor omului. Mai multe studii uh, deja au demonstrat faptul că fenomenul violenței împotriva femeilor uh, afectează în mod egal toate femeile, indiferent de grupul etnic din care fac parte, de uh, vârsta lor și așa mai departe. Este o um, uh, experiență pe care o împărtășesc femeile într-un um, sistem șovin. De asemenea, Credem că este important uh, să ne îndepărtăm de uh, discursurile omogene. N-ar trebui să vedem doar ce avem în comun, ci uh, și în și în ce constă diversitatea în legătură cu acest fenomen. Valorile patriarhale sunt peste tot în societățile noastre, sunt aceleași peste tot, dar manifestările lor variază în funcție de uh, contextul sociocultural specific în care acestea apar. Deci este foarte important să trecem dincolo de discursul uh, tradițional, care omogenizează toate experiențele. Trebuie să analizăm specificitățile fiecărei situații care implică violență împotriva femeilor. Unul dintre elementele care trebuie analizate pentru a înțelege uh, violența împotriva femeilor este sistemul patriarhal patriarhal și această cultură patriarhală. Trebuie să înțelegem cum aceste comunități înțeleg, definesc și reacționează uh, la uh, violența împotriva femeilor. Deci trebuie să analizăm contexte uh, specifice în care încercăm să abordăm violența, dar în aceeași măsură și uh, valorile sau standardele în conformitate cu care comunitatea uh, înțelege să reglementeze situația acestor femei. De asemenea, înțelegem că e nevoie să stabilim o diferență între culturi și uh, structuri patriarhale, care se regăsesc uh, astăzi peste tot în societate și care sunt înrădăcinate adânc în grupul etnic al romilor. Modul în care acestea sunt uh, exprimate însă este specific fiecărei culturi uh, individuale. Ele se organizează în conformitate cu o anumită cultură. Acesta este un element uh, cheie al identității femeilor rome și al configurării comunității rome. Trebuie să înțelegem lucrurile așadar pornind de la acest context. Aș dori să subliniez câteva dintre elementele cheie uh, care considerăm noi afectează identitatea femeilor rome. Unul dintre aspectele cele mai relevante e cel al identității colective, pentru că adesea aceasta se uh, supraimpune identității individuale. Așadar, sunt situații de uh, violență uh, sexuală sau de gen, în care identitatea comunității um, contează foarte mult. De asemenea, și diviziunea sexuală a muncii uh, stă la baza acestor um, diferențe. În comunitățile rome, munca este împărțită pe uh, sexe. Așadar, uh, femeile rome sunt uh, singurele care se um, ocupă de reproducere, uh, ele asigură um, bunăstarea emoțională și socială a comunității, iar uh, dreptul reproducător este un aspect esențial pentru viața femeilor din comunitățile rome. Prin urmare, femeile rome se identifică cu sarcinile domestice și se așteaptă de la ele să răspundă într-o manieră pozitivă la acest uh, rol. De asemenea, uh, se așteaptă de la ele să se supună autorității masculine. S-ar putea să există diferențe între aceste comunități de la o țară la alta, însă, în general, în comunitățile uh, rome, supunerea la autoritatea masculină este un element cheie în ceea ce privește modul în care aceste comunități funcționează. Există acest uh, rol de gen uh, care uh, trebuie și el subliniat. Aici putem menționa castitatea, care trebuie să fie valabilă pentru femei, nu și pentru bărbați, căsătoria, care este considerată ca fiind esențială pentru viață, apoi fidelitatea, care este percepută ca un element cheie al femeilor rome, și apoi și calitatea de mamă. Toate acestea definesc uh, o structură patriarhală și uh, asta presupune că uh, rolurile acestea de gen sunt esențiale comunităților rome. Dacă să ne gândim acum la femeile rome, nu putem să ignorăm diversitatea, pentru că fiecare are un punct de plecare diferit și o atitudine diferită vis-a-vis -vis de modul în care trăiesc uh, femeile uh, rome. E interesant să vedem cum văd ele participarea socială, distribuția muncii și așa mai departe. La un moment dat o femeie ne-a spus că să fiu femeie romă înseamnă să uh, fac parte dintr-un întreg uh, univers. Asta în timpul uh, unei vizite de lucru pe care am făcut-o în cadrul proiectului nostru. Într-adevăr, există o mare diversitate între Uh, identitățile femeilor rome, nu vorbim despre o singură identitate, ci de mai multe experiențe pe care le trăiesc femeile rome. În această diversitate există anumite caracteristici împărtășite, care se leagă de uh, asumarea unor roluri uh, de gen uh, tradiționale în aceste uh, comunități, care ajung să devină partea identității acestor femei, indiferent de contextul geografic sau sociocultural al fiecarei comunități rome. Evident, viața unei femei rome este una complexă, ea este um, legată de anumite sisteme de discriminare, care presupun uh, misoginism, rasism și alte forme de uh, discriminare. Femeile rome sunt conștiente de această complexitate. Să fii femeie astăzi e oricum o luptă, e ceva dificil, dar să fii femeie în societate, mai ales dacă ești o femeie romă, um, este cu atât mai complex și mai dificil. Însă asta, până la urmă, este și o sursă de uh, mândrie. Deci să fii o femeie, o femeie romă în societate, uh, aduce după sine o anumită mulțumire. Apoi, uh, un alt factor care construiește această identitate este reprezentat de uh, familie. Nu familia nucleară uh, în sensul clasic, ci familia extinsă. <coughs> familia în cultura romă înseamnă, de fapt, o formă de organizare a vieții uh, zilnice. Ea guvernează relațiile dintre oameni și transmiterea cunoștințelor sociale. Așa sunt definite și așteptările sociale ale femeilor din comunitățile rome, spre osebire de cele ale bărbaților romi. Aici există loc și de solidaritate în aceste sfere de gen, dar în aceeași măsură ele constituie și o formă de control social care ar putea limita independența femeilor. Deci în acest context trebuie să analizăm uh, situația femeilor rome și uh, tipurile de violență cu care se confruntă. Un aspect esențial care trebuie reținut uh, atunci când analizăm experiențele diverse ale violenței împotriva femeilor din comunitățile rome este modul în care femeile însele percep violența împotriva femeilor și apoi modul în care comunitatea în întregimea sa înțelege să definească sau să reacționeze la violența împotriva femeilor. Asta ne oferă foarte multe informații în legătură cu um, gradul în care violența este legitimată și de asemenea legătură cu posibilitățile reale pe care le au dispoziție femeile rome pentru a lupta cu violența îndreptată împotriva lor. După cum spuneam, proiectul nostru s-a derulat în cadrul Daphne. Am strâns foarte multe informații și ne-am gândit că am analizat diverse posturi ale uh, femeii rome. E important însă să reținem că nu avem o listă exhaustivă, o listă finită de aspecte, ci am încercat să vedem care sunt atitudinile cheie în comunitățile rome în legătură cu violența împotriva femeilor. De asemenea, vreau să spun că am separat toate aceste date de dragul analizei, pentru că toate aceste atitudini, de fapt, sunt legate unele de celelalte. Aceste reacții, evident, nu uh, sunt specifice doar comunităților rome, ci sunt uh, uh, aspecte specifice și altor comunități și societăți în ansamblu său până la urmă. Sunt atitudini diferite în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Acestea includ legitimarea, adică aceste acțiuni sunt considerate ca fiind normale, scuzabile, Uh, sunt vizibile, uh, alteori uh, există o anumită tăcere care înconjoară aceste acțiuni, nimeni nu discută despre ce se întâmplă, alteori femeile sunt culpabilizate pentru ceea ce li s-a întâmplat, iar alteori pur și simplu situația este negată, nu e ca și cum s-ar întâmpla ceva. În acest context al normalizării violenței nu este ușor pentru femeile rome mai întâi să identifice și apoi să depășească o situație de violență pentru ca femeile rome să poată identifica uh, faptul că sunt um, victime ale violenței și pentru a putea spune acest lucru, uh, e bine, e nevoie de timp, um, de un proces uh, îndelungat. Contextul istoric în care evoluează comunitățile rome este esențial. Aceste comunități adesea au fost uh, persecutate în perioade îndelungate prin urmare, aceste comunități rome s-au aglutinat, au rămas împreună pentru a putea supraviețui uh, într-o societate dominantă adică în cadrul unei majorități. Aceste mecanisme de rezistență, evident, sunt extrem de utile pentru a apăra identitatea culturală a romilor, însă ele au un rol de jucat și din perspectiva identității de gen. Și ele afectează femeile și bărbații romi într-o manieră diferită. Au un impact negativ asupra femeilor rome și asupra independenței lor. Adesea există foarte multă presiune din partea familiilor pentru a păstra uh, status quo-ul uh, care uh, face posibil păstrarea patriarhatului în comunitățile în care trăiesc trăiesc. Adesea se încearcă soluționarea acestor situații de uh, violență uh, printr o identitate uh, colectivă, prin mecanisme colective care se opun identității uh, individuale. Asta generează o problemă și are un impact asupra percepției uh, violenței, asupra informațiilor legate de violență și asupra accesului la drepturi și la beneficii sociale care există în cadrul societăților în care uh, funcționează aceste comunități uh, rome. Comunitățile de uh, romi sunt supuse unei discriminări rasiale, se confruntă cu atitudini rasiste. Același lucru este valabil și când romii încearcă să aibă acces la serviciile sociale disponibile la nivelul societății în care trăiesc. Adesea, uh, romii se abțin de la a folosi aceste Uh, servicii sociale, uh, femeile adesea sunt rușinate de ceea ce li se întâmplă, nu raportează poliției uh, abuzurile, pentru că consideră că ar putea fi stigmatizate ele însele dacă ar raporta aceste violențe poliției. Iar în cele din urmă, serviciile care ar trebui să asiste femeile rome atunci când se confruntă cu violența de gen, nu sunt pregătite în manieră suficientă uh, să ajute femeile rome să înțeleagă care le sunt nevoile specifice. E ceva ce am putut vedea din perspectiva femeilor rome care ne-au spus aceste lucruri uh, și e ceva ce am înțeles din perspectiva celor care uh, se ocupă cu furnizarea de astfel de servicii. Ni s-a spus că nu înțeleg uh, foarte bine uh, toate aceste fenomene. Iar pentru a conchide, aș dori să subliniez doar câteva aspecte de care trebuie să ne ocupăm pe viitor. Practic, sunt niște concluzii care clar se bazează pe datele pe care le-am adunat în activitatea noastră. Considerăm că Acestea sunt elemente cheie pentru a face progrese, atât în ceea ce privește depășirea uh, violenței uh, împotriva femeilor, cât și uh, în ceea ce privește combaterea ei și combaterea fenomenului de excludere a femeilor rome. Practic, trebuie să construim un cerc de încredere în care femeile rome, care au fost victime ale violenței, pot să fie recunoscute și acceptate ca fiind femei rome, pornind așadar de la această identitate. Acesta este un prim prim pas pentru ca ele să poată să-și exprime experiența cu privire la violența de gen. Fără asta este foarte, foarte greu uh, ca o femeie romă să îndrăznească să povestească uh, experiența prin care a trecut. Deci trebuie să lucrăm la programe specifice, trebuie să uh, sporim conștientizarea publicului, avem nevoie de instruire pentru ca aceste strategii mentale de legitimizare sau uh, normalizare uh, cu privire la uh, echilibrul de gen să poată să-și găsească un loc. Avem de asemenea nevoie de măsuri specifice care să vizeze femeile rome care să poată să le dea o anumită uh, putere uh, în calitatea lor de uh, femei rome. Trebuie să le subliniem identitatea, să le identificăm abilitățile, competențele care să poată să le ajute să treacă dincolo de aceste experiențe ale violenței. Aceste elemente sunt cheie. El trebuie să-și poată recunoaște propria identitate, propriile puncte forte. Iar un alt element fundamental este că trebuie să acționăm uh, la nivelul bărbaților rom, trebuie să-i sensibilizăm și să ne gândim la foruri în care ar putea să-și discute propria lor identitate masculină din cadrul comunității rome. Credem că aceasta este o provocare, va fi greu să realizăm așa ceva, dar este un aspect vital dacă ne dorim succes. Iar în cele din urmă, E important uh, să ne gândim la uh, dezvoltarea unor abilități interculturale ale celor care lucrează în sectorul serviciilor uh, sociale, de exemplu. Toți cei care oferă servicii comunităților rome ar trebui să treacă prin acest proces pentru a înțelege situația în care se, cu care se confruntă femeile, pentru a putea uh, Uh, vedea cum ar putea reacționa în cazul în care aceste femei uh, uh, sună la serviciile de urgență, tocmai pentru că aceste femei să nu se simt singure sau excluse. Foarte, foarte puține femei rome, cel puțin din datele noastre, accesează aceste servicii și foarte puține dintre ele consideră că adăposturile le sunt deschise și uh, lor sau că le oferă uh, siguranță în anumite situații dificile cu care se confruntă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Am uh, un coleg uh, din uh, Ungaria a lucrat cu liberalii la momentul respectiv când am elaborat uh, primul raport privind drepturile femeilor rome. Colega spunea că votează împotriva acestui raport iar la vremea respectivă ne-am certat foarte tare, pentru că întotdeauna am știut că aspectul de gen este sub, subevaluat și subminat și am discutat uh, și de ce decada a eșuat uh, lamentabil. Pentru că a existat uh, o lipsă de coordonare a politicilor cu realitățile din teren. În momentul decadei romilor, oameni din comunități nu erau reprezentați și am realizat că acum sunt mult mai multe aspecte care emană din uh, practica de teren, pe baza rezultatelor, mult mai mult decât se întâmpla în anii trecuți, când aveam niște planuri uh, foarte ambițioase și când aveam niște abordări de sus în jos. Iar romii nu erau deloc vizibili. Uh, and the real situation of today Așadar, uh, situația de astăzi nu reieșea foarte mult atunci. De aceea este important ca Comisia și Parlamentul să primească relatări obiective din partea asociațiilor romilor. În ultimii ani, foarte multe organizații ale societății civile au trăit din elaborarea de rapoarte despre romi, fără ca măcar să se deplaseze în locurile unde trăiesc romii. De aceea mă bucur că acum să văd că există experți adevărați care se implică în proiecte efective, nu doar în uh, scrierea de proiecte și în uh, contractarea de fonduri. Este o diferență uriașă. Mulțumesc de aceea foarte mult. Acum uh, vom discuta despre... Mm, acum vom da cuvântul parlamentarilor care au decis să lucreze la acest dosar împreună cu mine. Ei au uh, contribuit uh, ca raportori din umbră la rapoartele precedente și care lucrează alături de noi astăzi. Am avut prima reuniune a raportorilor din umbră în această după masă. Domnul uh, Rueda și Cornelia Ernst este aici. Kinga Gönz a fost de asemenea raportor din umbră și le dau acum cuvântul lor ca să ne prezinte punctele de vedere. Cornelia, poți să începi prima dacă vrei, cum dorești. Or maybe Raul, you first and then. Oh, thank you so much. Mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat acest seminar și pentru că ați uh, acordat prioritatea acestei dezbateri. Vorbim de ani de zile despre acest subiect. Și problema nu este că nu avem idei și propuneri. Problema este legată de lipsa de voință politică pentru implementarea acestor idei. Și, bineînțeles, aceasta ar fi responsabilitatea statelor membre. Suntem cu toții de acord. Uh, dar mai există câteva aspecte care trebuie menționate. Unele sunt de natură politică, altele sunt mai tehnice. Dar sunt toate sunt foarte importante. În ceea ce privește percepția situației, Mie nu-mi place să-i spun uh, că este o problemă. Nu e o problemă în sine, ci este o situație, o circumstanță cu care trebuie să ne descurcăm, care trebuie să-i facem față. Am un coleg de la Barcelona care mi-a spus ce fac la nivel național. Cunosc foarte bine rezultatele acestui demers. și este important uh, să acordăm o atenție cât mai mare acestor chestiuni. Au fost identificate mai multe domenii am discutat și cu Livia în trecut și am înțeles uh, că acesta este și scopul dezbaterii de astăzi. Se vorbește despre discriminare ca fiind în centrul tuturor problemelor. Vorbim despre problema lipsei accesului la servicii de sănătate. Uneori uh, sistemul uh, public uh, nu are încredere. Mai există și alte aspecte care trebuie gestionate pentru a asigura accesul la sistemele de sănătate. Totuși, cadrul în care se întâmplă toate aceste lucruri are legătură cu cazuri reale de discriminare. Trebuie să clarificăm uh, problema femeilor rome. Nu doar femeile rome se, sunt afectate de această situație, ci femeile în general. Ar trebui să adăugăm și o a treia problemă, și anume aceea a sărăciei. Practic, este tot o formă de discriminare. Așadar, nu putem să împărțim motivele de discriminare și să discutăm despre ele separat. Trebuie să vorbim despre discriminarea multiplă. Este un principiu juridic foarte greu de definit. Acesta este acoperit oarecum uh, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Avem o dimensiune bine acoperită din punct de vedere juridic. Dar acoperirea nu este la fel de bună când vorbim despre dimensiunea externă a cadrului respectiv. Mai există un alt aspect important care se referă la rolul organizațiilor ne-am plâns de foarte multe ori de lipsa de participare a organizațiilor romilor sau a organizațiilor care lucrează pentru romi în definirea strategiilor și în implementarea strategiilor. Nu trebuie să uităm aceste lucruri. De aceea trebuie să le oferim uh, mai multă putere acestor organizații nu e vorba doar de o problemă de credibilitate. Trebuie să găsim uh, interlocutorii potriviți astfel încât aceste strategii să fie elaborate și implementate corect. Există și un al treilea aspect crucial. Este o problemă de care suferim mai ales în Sud, în țările din Sud. Este vorba de nevoia de finanțare. Este o problemă frecventă. În zona mea, în pofida faptului că au fost elaborate politici, uh, programe și strategii bune, lipsa resurselor este, reprezintă un mare pericol pentru că efectul negativ este disproporționat. Consecințele negative ale neimplementării politicilor din cauza lipsei resurselor este foarte mare. Fondurile reprezintă o responsabilitate a Uniunii Europene, dar și a statelor membre. Și atunci nu trebuie să lăsăm deoparte această chestiune. Un alt aspect care este important se referă la violența împotriva femeilor pe motiv că sunt femei. Femeile sunt supuse actelor de violență pentru că sunt femei. Asta înseamnă impunitate. Impunitatea la toate nivelurile trebuie să fie rezolvată nu doar la nivel juridic și judiciar sau politic, ci și în termeni culturali și sociali. Nu este deloc o problemă minoră. Și de aceea mă bucur că colega noastră, uh, uh, Fina Rubio Serrano, a vorbit despre problema masculinității care stă la baza acestor acte de impunitate și împreună va trebui să acționăm pentru a ataca problema de la rădăcină. Deci nu trebuie să uităm de niciunul dintre aceste aspecte importante. Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră ați fost uh, unul dintre eh, deputații care au urmărit acest dosar timp de 9 ani, de aceea vă mulțumesc foarte mult. Plus că cunoașteți foarte bine situația concretă din Spania și sunteți uh, și avem alături de noi și pe Cornelia Ernst, care a contribuit foarte activ la elaborarea acestui cadru acum doi ani. Mulțumesc foarte mult, Livia. Mulțumesc, Kinga. Mă bucur că discutăm astăzi acest subiect. M-au bucurat cele două contribuții ale doamnelor Cosma și Serano. Au fost contribuții importante în contextul acestei problematici. Voi începe cu o referire la doamna Cosma. Dumneavoastră ați menționat școala, educația ca fiind un element foarte important, da? Și eu cred că acesta este un element cheie pe care trebuie să-l avem în vedere în toate țările și mă bucură că din acest punct de vedere deja uh, se mișcă lucrurile, dar există și țări în care acest lucru încă nu se întâmplă și unde Uh, romi, copiii romi merg la școli care sunt uh, școli speciale, ceea ce nu este o situație foarte fericită. În uh, țara vecină mie, în Cehia, se întâmplă acest lucru și nu cred că educația de care beneficiază acolo este neapărat adecvată. Oricum, experiența pe care ați făcut-o dumneavoastră cu aceste tendințe, modalități este importantă pentru noi. Spuneați că pe piața muncii uh, acele tinere femei care uh, provin din comunitatea romă nu au fost acceptate. Într-adevăr, aici uh, avem de a face cu atitudini discriminatorii, cu atitudini rasiste care trebuie să fie combătute în statele membre. V-aș întreba uh, unde uh, credeți dumneavoastră că s-ar putea interveni practic pentru a contracara tendințele de rasism, mai ales vis-a-vis -vis de femeile rome care poate că au de suferit uh, dublu față de bărbați. După aceea aș vrea să știu uh, cum sunt accesate uh, finanțările europene dedicate Uh, romilor, pentru că știu că în anumite țări situația este dezastruoasă de-a dreptul și că, practic, romii nu pot beneficia de aceste fonduri. Iar în ce privește prezentarea doamnei Serano, vreau să spun, da, este corect când dumneavoastră descrieți situațiile speciale în care se află femeile rome, aveți dreptate și eu am călătorit foarte mult și am avut experiențe similare. Dar, pe de altă parte, cred că pentru femeile rome, Uh, este uh, mai important să știe că suntem de fapt surori și că generațiile precedente și în cazul nostru au întâmpinat dificultăți similare. Deci din propria noastră istorie noi cunoaștem barierele care uh, au existat în calea femeilor Poate că ă, acesta ar putea fi deveni o bază comună în încercarea noastră de a ne apropia. Iar în ce privește ă, mentalitățile patriarhale, ă, ele nu sunt noi în statele noastre, le întâlnim în majoritatea statelor membre. Sigur că asemenea atitudini trebuie să fie combătute și ar merita să discutăm în amănunt demersurile în acest sens. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. I'm very sorry. I, I didn't know that. Îmi cer scuze. Deci ați urmărit uh, discuția, uh, ați urmărit dosarul foarte mult timp iar observațiile dumneavoastră critice ne-au ajutat uh, să progresăm. Întotdeauna mm, ați uh, spus că strategia europeană pentru romi a fost inițiată de romi. Motivul pentru care am inițiat-o a fost că considerăm că violența domestică, infracționalitatea, rata scăzută de educație sunt rezultatul a secole de excludere din societate. Acum, dacă vă uitați la istoria Ungariei, de exemplu, la istoria Slovaciei, la istoria Europei Occidentale, veți vedea că romii sunt acolo de 800 de ani. În 56, în Ungaria, pentru lupta pentru democrație, în 89, în România, în Transilvania, și au construit democrația așa cum au contribuit și la, contribuția, la construcția țărilor în anii 70, în anii 80, când uh, în comunism trebuia să muncești în fabrică pentru că altfel erai dus la închisoare. E foarte interesant pentru mine să văd acum cum presa nu este în stare să prezinte acești 800 de ani de unitate. Sigur că resimțim această responsabilitate și vă mulțumesc pentru comentarii, pentru că de fiecare dată când uh, vorbiți, uh, uh, condamnați această situație și cred că este un lucru bun. Acest dosar a fost întotdeauna uh, faimos pentru că s-a ajuns la un compromis între șase, chiar șapte grupuri politice din Parlament. Mulțumesc că ați rămas. Uh, Uh, sunt uh, președinta discuției, sunt uh, și raportor și ce am spus eu a fost în calitate de raportor. V-am văzut numele. Domnul Brons, am o întrebare foarte scurtă. Poate e greu de formulat. Doamna Rubia vorbea despre violența domestică și despre modul în care castitatea, cel puțin pentru femei, uh, era prețuită de bărbați. Cred că așa ați spus, cred că v-am înțeles corect. Bărbații erau foarte stricți cu respectarea castității, chiar dacă ei nu o respectau ei înșiși. Mi se pare greu uh, de crezut nu, nu vă pun la îndoială, dar e greu de uh, încadrat acest lucru. Ceea, mai, acest lucru este și în contextul traficului de femei. Acum uh, nu știu dacă bărbații romi sunt prezenți în mod disproporționat printre traficanți și dacă femeile rome sunt prezente în mod disproporționat în grupul victimelor. Care ar fi proporția? Care ar fi uh, situația în rândul uh, comunității rome? Poate că n-am înțeles eu bine sau poate că nici n-am pus întrebarea foarte clar. Ați înțeles ce am vrut să zic? No. Oh, no, it isn't. No. But I, I was asking... Întrebam, uh, puneam această întrebare în acest context. Să zicem că vorbim despre albanezi și despre romi. Oh, yeah. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sunt sigură că experții au înțeles. Unul dintre ei uh, lucrează și ca avocat. Cred că dumnea ei uh, va putea să vă răspundă. Vreți uh, să așteptați răspunsurile sau... Da, le dau cuvântul celor două doamne să răspundă rapid înainte să trecem la prezentarea raportului uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că mi-ați dat această ocazie să intervin. Foarte multe întrebări uh, au fost foarte utile și am să răspund pe scurt. Nu am putut să-mi uh, termin prezentarea pentru că aveam uh, prea multe de spus. Vroiam să menționez și violența și vroiam să menționez un aspect anume al violenței și anume femeile care sunt forțate să se prostitueze. Vorbim de mii de femei. M-am întâlnit uh, cu mii de astfel de femei în Ungaria și în afara Ungariei. În uh, Ungaria, problema este foarte gravă. Aceste femei sunt expuse actelor de violență și unor tratamente foarte dure. Aud zi de zi povești îngrozitoare. Și femeile rome nu uh, se descurcă uh, și nu ies din sărăcie, chiar dacă muncesc. Adesea, femeile rome nu reușesc nici măcar să își asigure o locuință în Europa de vest. Ele sunt uh, implicate în prostituție. Aceste povești uh, nu ne fac onoare și sunt tot exemple de violență. În ceea ce privește utilizarea fondurilor europene, pentru că s-a pus o întrebare în acest sens, avem experiențe negative. Satele mici uh, nu primesc fonduri deloc. Aceasta este o realitate binecunoscută. Aș vrea însă să subliniez un lucru și anume că în orașe precum uh, Budapesta vin uh, miliarde uh, dar aceste fonduri sunt folosite adesea în detrimentul romilor. În orașe, unde sunt bani, unde există transport, unde există infrastructuri, situația romilor este mai bună. Dar uh, din orașe, oamenii, sunt, oamenii romi sunt evacuați. Eu locuiesc în centrul uh, Budapestei. De 19 ani sunt consilier uh, local. Am primit foarte mulți bani pentru a restaura, pentru a renova clădirile din centru, dar niciodată nu am, uh, nu, a nu am identificat locuri de muncă pentru romi. Așadar, sunt proiecte mari în derulare, dar nu în beneficiul romilor. Am încercat să mă refer și la fondurile UE alocate ONG-urilor. Nu, am reu nu reușesc să-mi sintetizez foarte bine răspunsurile. Aceste ONG-uri mici pentru romi nu au acces la fonduri Însă ONG-urile mari, care nu sunt organizate de romi și pentru romi, primesc fonduri foarte mari. Nu spun că ONG-urile mari nu servesc interesele romilor. E, și asta asta fiatal bimbo. Eu cred că trebuie să existe o colaborare și că există Uh, foarte uh, puțini intelectuali uh, romi reușesc să fie implicați în activitatea acestor ONG-uri. Doamna Iaroca, mă adresez dumneavoastră. Eu cred că acolo unde sunt alocate fonduri europene, cred că trebuie să fie condiționate și de faptul că beneficiarii nu trebuie pur și simplu să fie romi, ci că repartizarea lor trebuie să aibă loc prin implicare implicarea reprezentanților romilor. Și uh, eu aș spune că uh, prima mea profesie a fost uh, și ca un cadru universitar la Budapesta și am lucrat și la licee din Budapesta și vreau să spun că dacă uh, un copil rom uh, ajunge să uh, urmeze cursurile unui liceu, este foarte greu să spui că este integrat, pentru că, de fapt, este discriminat mai degrabă, este exclus din colectiv. Trebuie și din acest punct de vedere să fim atenți, pentru că nu se poate vorbi de o integrare propriu-zisă nici măcar în aceste condiții. Deci, există situații în uh, localitățile mici, în uh, comunele sărace, în care nici măcar nu există posibilitatea de a urma cursurile unei școli. Deci, uh, trebuie să vedem dacă din acest punct de vedere pot fi sporite șansele pentru copiii rom să urmeze cursurile școlare. Și, din nou, uh, revenim la uh, ONG-urile care trebuie să se implice. Uh, pentru fiecare copil trebuie să existe din acest punct de vedere șansa de a parcurge Uh, cursurile uh, la dispoziția oricărui copil. Trebuie să fie monitorizat parcursul său școlar. Eu Aș vrea să menționez și sistemul de distribuție socială care ar trebui să fie modificat. În Ungaria există școli de elită care sunt finanțate din bugetul de stat și uh, părinții uh, pot să, din acest punct de vedere să trimită copiii și la cursurile altei școli decât uh, cea care funcționează în uh, cartierul lor dacă plătesc taxele școlare în afara respectivului district. De atâta timp cât uh, sistemul educațional uh, are această uh, configurare și școlile sunt finanțate din bugetul local, uh, noi nu vom putea să schimbăm situația. Distribuția din acest punct de vedere în sectorul public cred că ar trebui să fie regândită. Cred că trebuie să fie operate modificări uh, substanțiale în sistemul de educație uh, și cursurile uh, liceale ar trebui să devină obligatorii. Aș spune în legătură cu resursele europene că privind la strategiile naționale nu am uh, găsit uh, obligativitatea pentru uh, statele membre ca uh, ele să schimbe condițiile de acces. Eu cred că în Ungaria, din acest punct de vedere, s-au făcut unele progrese, pentru că de la 1 iulie începând, nu există niciun oraș care să fie considerat uh, eligibil pentru finanțările europene, uh, pentru că are deja uh, strategii naționale care sunt funcționale egyenlőségi szakember, hogy ők maguk alkotják meg ezeket az esélyegyenlőségi terveket. Trebuie să existe condiții egale. Ele comunitățile trebuie să găsească condiții pentru egalități și uh, să analizeze modul în care minoritățile sunt afectate. Vă putem uh, da uh, o listă din acest punct de vedere în legătură cu situația romilor trebuie să vedem în ce măsură avem acces la posibilitățile de educație sau la uh, condiții de reabilitare, uh, în recuperare a uh, forței de muncă. Noi dorim ca populația romă să fie integrată în aceste programe. Dar trebuie să uh, beneficiem din acest punct de vedere pe plan comunitar de condiții uh, obligatorii. Trebuie să vedem care sunt așteptările pe plan comunitar uh, privind utilizarea banilor pentru includerea romilor. Eu cred că uneori vedem cum proiectele uh, pe plan uh, european sunt implementate greșit și în dezavantajul uh, populației rome. Îi voi da cuvântul și doamnei Serrano. În primul lugar, a... voi încerca să fiu subțintă. Dați-mi voie să încep prin a spune uh, ceva care ar putea să dea rezultate concrete împotriva rasismului. Am avut experiențe interesante în 97, când eram unul dintre primele proiecte uh, europene care uh, implica tinere femei din comunitatea romă, se numea uh, Gypsy, uh, um, Țiganii își găsesc uh, calea. Era un program de inserție socială. Tinerele femei uh, încercau să fie aduse pe uh, piața muncii. Uh, ele hotărâsere că doreau să ia parte la instruire, ele își doreau să aibă acces la piața muncii. Am spus, da, vom face asta, vom face ce doriți, dar vom face totul bine. Așadar, am organizat un program de uh, instruire care a început în școli și cred că asta implica una dintre cele mai bune uh, școli din Barcelona, din Spania, și încercam să dovedim uh, mediului de afaceri uh, că aceste femei, prin diplomele lor, erau unele dintre cele mai bine calificate din uh, Spania. S-au asociat mai multe școli uh, programului nostru și, până la urmă, asta a dat o imagine bună uh, proiectului. Am reușit să promovăm munca și imaginea femeilor rome și așa am reușit să luptăm cu rasismul și discriminarea. Un alt comentariu pe care aș dori să-l menționez Uh, era cel care se referia la distinția între ceea ce avem în comun și ceea ce ne separă. Se pare că avem foarte multe în comun, lucruri care ne unesc, însă este adevărat că trebuie să subliniem și uh, care sunt diferențele uh, între noi. Pentru că femeile rome ar trebui să poată să-și uh, găsească singure uh, calea uh, într-o manieră diferită de cea um, pe care le-a impus-o stilul de viață patriarhal. Deci femeile sunt cele care trebuie să facă față provocărilor și care să decidă modul în care pot rezolva aceste situații ca femei și apoi ca uh, femei rome. Până la urmă e o chestiune care ține de diversitate și din perspectiva diversității aceasta este evidentă. Așa putem eradica violența și uh, rasismul atunci când ceea ce ne separă este recunoscut ca atare, odată ce am identificat aceste aspecte, femeile pot să uh, decidă ele însă asupra uh, căii pe care doresc să o urmeze. Apoi a existat o a doua chestiune care viza traficul de femei și uh, castitatea. În Catalonia, Nu femeile rome sunt cele care ies în evidență în ceea ce privește traficul și prostituția, dar există uh, două probleme diferite aici, prostituția și traficul de femei. Traficul de femei uh, nu presupune o uh, suprareprezentare a femeilor rome, nu marea majoritate a victimelor sunt nu, femei rome sunt femei care vin din Africa, Africa subsahariană, alte state europene, America Latină și așa mai departe. Cel puțin în Catalonia nu există o suprareprezentare a femeilor rome în aceste categorii de uh, victime, nici în ceea ce privește prostituția. Comunitatea în uh, cazul nostru comunitatea de romi a existat uh, de peste 100, de peste 100 de ani în uh, Spania. Uh, Uh, e o comunitate care este supusă rasismului, însă are o lungă tradiție de existență în uh, Spania. În ceea ce privește castitatea, poate că nu am înțeles foarte bine exact ce vreați să spuneți, însă nu cred că este bizar acest lucru, chiar și în societățile vestice lucrurile pot să stea așa. Uh, bărbații din societățile vestice întotdeauna au prețuit castitatea, întotdeauna au dorit să controleze sexualitatea femeilor, au întotdeauna au dorit să controleze femeile, dar asta nu înseamnă că prostituția n-a existat vreodată. Acest lucru nu este diferit în societățile rome față de uh, uh, societățile vestice. Deci uh, sunt lucruri care există, dar uh, nu sunt uh, amintite ca atare și aici se aplică niște uh, duble standarde. Nu vorbim de fenomene specifice comunității romilor. În uh, um, societățile vestice e adevărat că bărbații încearcă să exercite un control asupra femeilor, uh, însă asta nu este o specificitate pentru acele societăți, uh, nici pentru comunitățile rome de altfel. Este foarte multe aspecte în cadrul societății care ne separă, dar acesta nu este unul dintre ele. Doamna președinte, se pare că cel mai multe prejudecăți uh, provin din uh, necunoaștere. Prin urmare, e important să te informezi și, în aceeași măsură, să înțelegi uh, ideile așa cum trebuie. Acum mergem mai departe, avem noi studii, nou studiu FRA este probabil singurul studiu comandat de instituții europene în ultimii 10 ani care a meritat toți banii. Uh, prin urmare, vă mulțumim din partea cetățenilor pentru acest uh, raport și spun asta Departamentului de Politici. Deja am elaborat uh, niște rapoarte. Nu cred că a fost bine să facem asta pentru că n-am primit date noi de pe urma acestuia. Sunt uh, lucruri care se știau deja, care s-au regăsit în cele două rapoarte anterioare ale Parlamentului. Pur și simplu s-a suprapus activitatea mai multor agenții care au uh, făcut până la urmă aceleași studii și le-au publicat de de ori la fel. Uh, dar de această dată însă avem uh, informații noi uh, în legătură cu anumite aspecte controversate. Adesea am uh, obținut chiar și rezultate controversate. Deci e privilegiul meu să îi mulțumesc pentru muncă domnului Ioanis Dimitracopoulos. Este o persoană care are contact direct cu chestiunile care vizează pe romi. Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, dar de asemenea și pentru munca departamentului pe care îl conduceți. Știu că faceți mult mai mult uh, decât uh, ceea ce vă solicită munca. Prin urmare, Haideți să trecem prin aceste uh, date și cu acest raport vreau să spun că cu siguranță veți avea mult mai multe la îndemână pentru a putea pune presiune pe statele membre. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate aceste vorbe frumoase. Voi încerca să uh, fac treaba așa cum se așteaptă de la mine și să vă ofer toate informațiile necesare. Aș dori să încep prin a sublinia de ce pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale chestiunea romilor este de importanță specifică. E bine, nu doar pentru că Consiliul, Comisia sau Parlamentul au solicitat uh, să venim cu date, ci pentru că Așa cum subliniază recomandările Comisiei, uh, romii și inclu incluziunea uh, lor reprezintă uh, o provocare pentru 2020. Romii nu sunt o minoritate care poate fi analizată în sensul tradițional. Sunt minorități tradiționale, sunt minorități care apar trecute în Constituții, în legi și așa mai departe. Eh, incluziunea lor este un test pentru abilitatea Uniunii Europene de a face față provocării incluziunii sociale într-o manieră eficientă și globală. Eh, una dintre, unul dintre obiectivele noastre este să scoatem din sărăcie cel puțin 20 de milioane de oameni, asta până în 2020. Eh, evident, incluziunea socială al romilor, cel mai mare grup etnic minoritar din Europa, care numără câteva milioane de oameni, este să obținem trei obiective pentru uh, o creștere uh, durabilă uh, și inclusivă. Trebuie pentru aceasta însă să ținem cont de specificitatea genului, pentru că romii nu sunt afectați la fel dacă sunt femei sau bărbați. Acest aspect este foarte important pentru a dezvolta cele tipuri de politici care ar putea să fie eficiente. Următorul slide, vă rog. Provocarea incluziunii rominilor în general reprezintă uh, încă de la începutul anilor 2000 uh, atunci când organizațiile internaționale au început să analizeze această chestiune mai în detaliu și atunci când au început să se îndepărteze uh, de gândirea tradițională și încercând să găsească soluții practice, reprezintă o provocare. Um, excluderea romilor și marginalizarea lor reprezintă uh, o chestiune multidimensională și vizează mai multe probleme și până la urmă duce la oaltă uh, mai multe domenii, domeniul reducerii sărăciei și domeniul drepturilor omului. Așadar, munca pe care o facem noi uh, analizează atât uh, condițiile socioeconomice uh, și posibilitățile de a le îmbunătăți pe acestea, cât și chestiunile care țin de drepturile omului, precum discriminarea, rasismul, conștientizarea drepturilor, participarea ca și cetățeni activi în societate și așa mai departe. Acum uh, câteva cuvinte în legătură cu datele. Datele pe care voi încerca pe scurt să vi le prezint um, provin dintr un studiu pe rom, pentru romi care a fost uh, uh elaborat în 2011. Noi am participat la acest uh, studiu și în decembrie 2010 deja s-a raportat că există o lipsă clară de date solide și robuste în legătură cu romii. Având în minte aceste uh, informații, ne-am gândit la un studiu care să acopere statele membre atât din vest cât și din est. Am luat în considerare date din 2004, din studiile uh, organizate până la acel moment, uh, studii care au fost uh, făcute de tot felul de organizații. Până la acel moment nu a existat nici măcar un studiu care să fi strâns date atât din est cât și din vest și care să încerce să vadă care sunt diferențele. Aproximativ 11.000 de romi și aproximativ 5500 uh, de non-romi au fost uh, aleși într-o manieră um, uh, arbitrarie, arbitrară. Uh, ne-am gândit um, să vedem dacă există diferențe socioculturale uh, și diferențe care vizează modul în care se bucură cetățenii de drepturi, cetățeni care trăiesc aproape unii de alții. Uh, ne-am gândit la ocupare, educație, sănătate și uh, locuințe și de asemenea am încercat să ne gândim la chestiuni mai vaste care vizează gospodăriile, caracteristicile uh, vecinătății, ale cartierelor, calitatea de cetățean activ, discriminarea și sensibilizarea publicului. La rezultatele studiului uh, am folosit uh, și uh, rețeaua noastră de puncte focale naționale pentru a primi rapoarte, a oferi rapoarte tuturor statelor membre bazându-ne pe date secundare. Bineînțeles că în cazul Malta nu a existat un raport. Ne-am bazat pe informații existente pe cercetările deja făcute. Uh, Cercetările sunt cele pe care le-am menționat uh, anterior uh, în legătură cu uh, migranții romi, în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în regatul țărilor de jos și în Belgia cu lipsa locurilor de campare și așa mai departe. Dați-mi voie să vă spun că aspectul important aici a fost următorul. Acest studiu nu este unul în care îi uh, întreb pe cei selectați de ONG-uri, în care pui întrebări uh, celor pe care îi găsești pe stradă, ci uh, este vorba de o selecție arbitrarie științifică. Dați-mi voie să vă ofer exemple de câteva state. Uh, în Cehia, uh, dacă puteți uh, vedea, deși e greu să o faceți, puteți observa câteva puncte verzi. Acestea sunt localitățile, municipalitățile în care am efectuat aceste anchete, aceste sondaje. Puteți vedea și alte municipalități cu negru, unde mai trăiesc romi, acestea nu au fost alese pentru studiu. Fiecare, în fiecare municipalitate s-a făcut o selecție arbitrară a gospodărilor care au fost uh, uh, incluse în sondaj printr-un interviu față în față uh, și fiecare gospodărie uh, participa la uh, întrebări pe o durată de 45 până la 50 de minute și o oră. Din nou, uh, o hartă cu municipalitățile din Franța. Trebuie să știți că în Franța am luat în calcul uh, uh, nomazii romi. Am luat în considerare pentru ei o metodologie uh, diferită. Uh, la fel s-a întâmplat uh, și cu uh, românii implicați în studiu, români cu care făceau parte din grupul etnic al romilor. Avem aici uh, Ungaria și apoi uh, Spania. În Spania, după cum puteți vedea, uh, am încercat să acoperim întreaga țară, am reușit să facem acest lucru, deci nu este vorba despre o mostră obișnuită care se bazează doar pe sudul Spaniei, ci și pe alte zone din această țară. Trecem la rezultate acum. Atunci când am analizat, și haideți să încep cu educația, când am analizat uh, uh, segregarea pe uh, sexe, am putut lua în considerare un criteriu precum abilitatea de a citi. Am putut vedea că situația este critică în 8 din cele 11 state membre care au fost luate în calcul. Acest lucru este valabil mai ales în cadrul uh, strategiei Europa 2020 și uh, ne-a ridicat îngrijorări uh, serioase. Există posibilități foarte limitate de ocupare pentru cei care nu știu să scrie și să citească, însă acest factor ar putea să contribuie la forme severe de exploatare prin muncă care poate să afecteze, care pot să afecteze aceste comunități. De exemplu, exploatare prin rețele criminale, cerșetorie, infracțiuni mărunte, trafic uh, pe criterii de muncă sau sexuale. Acest uh, tip de lipsă de educație este un factor care poate să ducă ușor la forme de sărăcie extremă. Dacă a fost să analizăm diferența între femei și bărbați uh, în ceea ce privește capacitatea de a scrie și a citi în rândul comunității rome, am uh, văzut că există diferențe semnificative, însă în anumite state specifice, nu de la un stat uh, la altul. În general, dacă e să analizăm toate statele luate la un loc, diferențele ajung la aproximativ 10%. Uh, femeile rome au uh, un nivel mai redus uh, de um, alfabetizare față de bărbați. Dacă ne gândim la Grecia, Portugalia sau um, Bulgaria, aceste cifre sunt mai pronunțate. E clar că datele sunt foarte complexe, dar se regăsesc în analizele pe care nu le pot include în această prezentare. Dacă e să analizăm uh, diversele grupuri de vârstă, puteți vedea că grupurile mai uh, puțin vârstnice se află într-o situație mai bună. Aceasta este până la urmă o veste bună. Dacă e să ne gândim puțin la rom și mai ales la femeile rome, situația se îmbunătățește și am decis uh, să analizăm femeile rome între 16 și 24 de ani, iar pentru ele am descoperit că în medie putem observa că au ajuns la același nivel de alfabetizare ca și uh, bărbații rom. Cea mai mare creștere în ceea ce privește uh, uh această grupă de vârstă se poate observa în Portugalia și Spania. Însă, într-o țară, Grecia, situația rămâne încă critică. Doar 65% dintre femeile rome uh, între 16 și 24 de ani uh, știu să scrie și să citească. Deci majoritatea încă uh, nu este alfabetizată. Trecem acum mai departe la cei care au uh, mers la școală și din nou înțeleg că este uh, greu să înțelegem care sunt procentele, dar cei care au mers la școală sunt printre Uh, a fost afectat de o rată ridicată a abandonului. Cu albastru închis îi regăsiți pe cei care s-au oprit înainte de 16 ani uh, în ceea ce privește uh, școala și până la urmă să ne uităm că vorbim despre tânăra generație. Deci, femei și bărbați între 16 și 24 de ani este practic generația care acum intră pe piața muncii. Pentru un număr de state, uh, cu galben uh, regăsim situația critică a celor care n-au fost niciodată la școală. Este interesant de luat în seamă uh, diferențele care există aici față de situația din trecut. În statele estice, precum Cehia, Slovacia, Ungaria, uh, dar și în Spania, numărul celor care n-au fost niciodată la școală este aproape uh, egal cu zero. Deci au mers la școală, dar dacă ne gândim la țări precum uh, Grecia, România, Franța sau Portugalia, atunci putem observa un număr mai mare al celor care nu au mers la școală niciodată. Este însă important să ne gândim și la cifra marcată în albastru. Este vorba de cei care au uh, abandonat repede școala, așadar nu au instrumentele necesare pentru a găsi un loc de muncă bun. Există diferențe de la o țară la țară care sunt uh, semnificative. În medie, uh, femeile tinere rome abandonează școala înainte de 16 uh, ani. Și asta în comparație cu bărbații romi. Nu multe își continuă educația după 16 ani. Educația are, bineînțeles, legătură și cu angajarea și posibilitățile de angajare. Așadar, atunci când uh, ne uităm la uh, ocuparea în muncă a femeilor rome, tiparele din comunitățile rome uh, reflectă nivelurile de educație, dar și problemele de discriminare și alte probleme. Mai ales uh, pentru femei, acestea reflectă un, o lipsă de acces sau inexistența uh, posibilităților de îngrijire a copilului. Totuși, aceste tipare sunt diferite față de cele ale populației majoritate, majoritare. Per ansamblu, 21% din femeile rome uh, peste 16 ani sunt implicate în muncă remunerată. Aceasta este o uh, diferență uh, față de bărbații romi care uh, lucrează în locuri de muncă remunerate în proporție de 35%. În alte țări nu există diferențe semnificative. 24% dintre femei au grijă de gospodărie față de 1% dintre bărbații romi. Totuși, ceea ce se observă în țările din Europa Centrală femeile rome tind să aibă o participare mai mare sau egală pe piața muncii comparativ cu bărbații. Și asta uh, se referă la locuri de muncă remunerate. Uh, Cred că asta are legătură cu costul de oportunitate. O femeie romă care trebuie să își lase copiii acasă cu altcineva va face asta numai dacă munca pe care o găsește este garantată și dacă este un loc de muncă full-time. Dacă vă uitați la acest grafic, acesta analizează femeile și bărbații romi uh, care prestează muncă remunerată. Cu Bleu Marin îi vedeți pe cei care lucrează full-time. Cu Bleu sunt cei care lucrează part-time. Cu Galben, cei care au locuri de muncă ocazionale și cu Verde, cei uh, care desfășoară activități pe cont propriu. Aceste diferențe ilustrează diferitele probleme și diferitele stadii ale problemei cu care se confruntă romii în diferitele țări într-o țară precum România sau Grecia sau Bulgaria, există un număr semnificativ de bărbați, dar și de femei, care lucrează ocazional. Și un procent foarte mic de bărbați sau femei uh, cu locuri de muncă full-time. Dar situația se schimbă uh, dacă, ne, dacă mergem înspre Europa Centrală și de Est. Uh, Există de asemenea și decalaje în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. În uh, zonele rurale, acesta este cel mai mic, iar decalajul cel mai mare se observă la persoanele care trăiesc în taberele de rom și în special în Italia. O relație interesantă este cea între uh, uh statutul ocupațional și uh, am pus respondenților întrebarea dacă sunt angajați într-o formă de căsătorie, căsătorie legală, căsătorie tradițională sau coabitare. 2% dintre respondenți 2% dintre copiii din gospodărie între 10 și 15 ani se aflau într-o formă sau alta de căsătorie, deci un procent foarte mic. Totuși, este un procent important. Dacă ne uităm la fetele rome de 16-17 ani, cifrele sunt mai mari. Este important să observăm diferența în ceea ce privește participarea la educație. Femeile rome care erau căsătorite legal, căsătorite judiciar sau în coabitare, comparativ cu toate fetele de aceeași vârstă, erau mai uh, mult expuse riscului de a rămâne într-o formă de educație. Asta înseamnă uh, afectarea posibilităților lor uh, viitoare. Dacă ne uităm la starea lor de sănătate, observăm o diferență nu doar între femeile și bărbații romi. În cazul acesta mă refer uh, doar la, mai mult la bărbații romi care spun că starea lor de sănătate este mai proastă. Dar când comparăm femeile rome cu cele de alte etnii, există diferențe semnificative. Există femei rome care spun într-o mare proporție că sănătatea lor este proastă și foarte proastă. În ceea ce privește asigurările medicale, uh, i-am întrebat dacă știu că beneficiază sau dacă au asigurare medicală. Am făcut comparația între femei rome și nerome și am constatat o diferență importantă. Ce înseamnă asta? Chiar dacă au asigurare medicală, faptul că nu știu că au asigurare medicală poate să aibă un impact negativ asupra sănătății lor în ceea ce privește uh, vizitele la medic și decontarea serviciilor medicale. Acum uh, trebuie să parcurg foarte rapid un uh, grafic foarte interesant care arată uh, condițiile de locuit insalubre sau inexistente. Familiile de romi nu au apă curentă, nu au canalizare și așa mai departe. Aceasta, bineînțeles, are legătură și cu educația, cu lipsa locului de muncă și cu accesibilitatea locuințelor. Dar dacă facem comparația între gospodării rome și nerome, diferențele sunt evident foarte mari. Familiile numeroase, și aici avem legătura cu familiile cu mai mulți copii, familiile numeroase uh, trăiesc uh, cel mai adesea în condiții insalubre. Și acum ultimul slide despre sărăcie. Am adăugat aici rezultatele uh, statisticilor Eurostat. Este vorba despre persoanele aflate în risc de sărăcie, adică acele persoane din gospodăriile uh, ale căror cheltuieli sunt sub 60% din media națională. Situația este foarte critică. Asta înseamnă că mai avem multe de făcut uh, până să uh, obținem egalitatea și, bineînțeles, aceasta are legătură și cu um, și când facem comparația cu populația generală, care este ilustrată cu roșu. O proporție mai mică din populația generală este expusă sărăciei. Aceasta arată că suntem departe uh, de a ne atinge ținta de a scoate din sărăcie 20 de milioane de oameni până în 2020. Mă voi opri aici. Pentru că suntem în întârziere uh, vă rog să ne acordați încă 5 minute de răbdare interpreților, astfel încât Kinga Gönz să-și poată lua la revedere și să facă câteva comentarii. Încă 5 minute și gata. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că mai avem atât de puțin timp la dispoziție. Așa se întâmplă de obicei. Avem uh, mult mai multe informații decât putem să digerăm. Sunt sigură că această cercetare care a fost prezentată foarte pe scurt este extrem de importantă pentru că ne arată exact ce se întâmplă pe teren. Dacă există un angajament puternic la nivel de state membre, atunci acest angajament trebuie să se regăsească și în aceste cifre peste câțiva ani. Aceste îmbunătățiri vor trebui să se reflecte și în ceea ce privește situația locuințelor, sărăcia și așa mai departe. Un lucru a mai reieșit uh, clar din acest studiu și anume că va trebui să obținem progrese în patru domenii prioritare, educație, ocupare și celelalte două. Dar avem nevoie ca întreaga societate să înțeleagă că integrarea romilor nu este doar o problemă a romilor, ci a tuturor. Dacă discriminarea continuă, atunci uh, nu este suficient uh, să avem uh, mai multe fete și mai mulți băieți romi educați. Dacă nu-și găsesc loc de muncă, ei se vor simți descurajați. Cred că a fost o, o dupămasă foarte interesantă pentru mine personal și sper că și pentru toți participanții. Oricum, sper că, sper că vom elabora recomandări foarte ferme pentru etapa următoare. Cu siguranță, această dezbatere ne-a oferit o imagine mult mai clară. Și eu trebuie să plec, îmi pare rău, mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Acum, timp de 5 minute, aveți cuvântul. Anybody comments? You cannot, I'm really sorry. You, it's not the MEP. Vă rog, acum uh, oamenii din public trebuie să intervină, nu eurodeputații. Mi s-a părut foarte interesantă această dezbatere. Unele intervenții au fost surprinzătoare, unele constatări au fost uh, surprinzătoare. Și mă refer la comparația dintre Europa de Est uh, și Europa de Vest. Aș fi interesat să știu un lucru. Aș vrea să știu uh, dacă aveți niște explicații care să însoțească graficele dumneavoastră, dar probabil că nu aveți. Ar fi foarte interesant uh, să rumegăm toate aceste informații și să ne dați uh, aceste explicații. Acum dumneavoastră ne-ați prezentat un tabel sinoptic foarte uh, sumar, dar cred că ar fi interesant să citim și noi uh, mai mult. În primul rând, am furnizat toate materialele detaliate. Există un document care conține câteva explicații. Dați-mi voie să vă să adaug că studiile arată realitatea. Apoi uh, avem o cercetare calitativă, o cercetare aprofundată care ne va arăta uh, ce trebuie făcut. Vom face un alt studiu, un studiu care începe acum. Va fi un proiect pe patru ani care începe la sfârșitul lui 2013. Iar acesta se va baza pe uh, implicarea locală în 22 de localități din Uniunea Europeană, inclusiv Regatul Unit. Ladies and gentlemen, anybody... Doamnelor și domnilor, mai dorește cineva să facă comentarii, să intervină? Deja v-am dat cuvântul odată, dar ați vorbit deja. Nu vreau să forțăm mâna interpreților. Altcineva? I know, I know, but the translator... Uh, interpreții trebuiau să lucreze doar până la șase și jumătate. I think in the Netherlands that the biggest problem în Olanda, cea mai mare problemă a educației este că uh, acești oameni nu sunt acceptați ca nomazi și pentru că sunt tratați ca nomazi, nu sunt acceptați în sistemul de învățământ. Dacă dați sprijin financiar, faceți și un control. Să vedeți dacă banii au fost cheltuiți pentru acele minorități. De multe ori banii nu ajung acolo unde trebuie, la romi, așa că vă rog să controlați foarte bine unde ajung banii atunci când ne dați sprijin financiar. Așa este viața. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă rog să țineți legătura cu noi, cu toți eurodeputații care lucrează la acest document și cu mine raportoarea. Următoarele 5 săptămâni vor fi esențiale. Uh, trebuie să-mi trimiteți amendamente, trebuie să citiți textul uh, și uh, trebuie să, facem, să ajungem la un compromis cu celelalte grupuri. Este un raport greu. Votul în comisie va avea loc pe 14 octombrie și să sperăm că va ajunge și în plenară și că în noiembrie veți putea să vedeți votul la televizor. Între timp însă organizațiile societății civile trebuie să colaboreze cu noi, mai avem doar patru săptămâni, așa că vă rog să vă implicați la maxim.